Bonjour, good morning, buenos días. Bună ziua, spune domnul președinte. Vamos a comenzar. Colegi, vom începe sesiunea Comisiei Libe în această dimineață, 24 iunie. Așa cum am spus și ieri, avem printre noi pe ministrul de interne spaniol, domnul Alfredo Pérez Rubalcaba, căruia îi urăm bun venit. Dumnealui reprezintă președinția prin rotația Consiliului uh, Ministrilor de Interne. Dumnealui ne va prezenta concluziile acestui semestru în domeniul afacerilor interne. Dumnealui se va referi la azil, imigrație nereglementată, frontierele externe ale Uniunii Europene, combaterea crimei organizate și a terorismului, cooperarea polițienească, gestionarea sistemului Schengen și a sistemului de agenții. Europol se va referi la schimbul de informații, la droguri, la protecția civilă, gestionarea crizei și uh, chestiuni orizontale din domeniul afacerilor interne. Înainte de a-i da cuvântul domnului ministru, aș vrea să le spun membrilor acestei comisii că ieri, la reuniunea coordonatorilor, s-a adoptat uh, oficial decizia de a-l desemna pe colegul nostru Alexandru Alvaro de la grupul ALDE în calitate de raportor pentru dosarul TFTP, programul de urmărire a finanțării în scopurile terorismului, acel program legat de uh, compania SWIFT și acordul între UE și SUA. Din păcate, domnul Alvaro nu a putut să vină aici la ora 9 dimineața, va veni la 10 dimineața și de aceea vă sugerez ca această temă atât de delicată să fie discutată după ora 10. Domnul ministru va face o prezentare de 15 minute, vor lua cuvântul coordonatorii în ordinea grupurilor politice pentru a adresa întrebări președinției spaniole. Domnul ministru va răspunde, după care toți membrii vor putea interveni, însă, dragi colegi, vă sugerez ca tot ceea ce ține de acest dosar, de dosarul SWIFT, acordul bilateral între UE și SUA privind urmărirea finanțării în scopurile terorismului. Deci toate aceste aspecte vă rog să fie discutate după ora 10. Îi dau cuvântul domnului ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua doamnelor și domnilor. E a doua oară când vin în fața comisiei dumneavoastră. Am mai fost aici la începutul președinției spaniole și vin și acum la sfârșitul acesteia pentru a vă prezenta principalele orientări de lucru în domeniul uh, afacerilor interne. Vă voi spune de asemenea ce obiective am atins în aceste șase luni. Am avut deja o reuniune informală cu câțiva membri ai uh, acestei comisii după reuniunea care a avut loc uh, între reprezentanții UE și uh, reprezentanții Statelor Unite ale Americii. Deci, pe unii dintre dumneavoastră vă văd pentru a treia oară și e o adevărată plăcere să ne întâlnim din nou. După cum vă amintiți, când v-am prezentat programul de lucru al președinției spaniole, am stabilit uh, trăsăturile unice pe care le avea această președinție prin rotație. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cu toate implicațiile în uh, domeniul securității, de asemenea, președinția spaniolă trebuia să colaboreze cu o comisie care tocmai își începea activitatea. Asta s-a întâmplat uh, în februarie, la o lună după ce începuse deja președinția spaniolă. De asemenea, Parlamentul avea noi competențe, era un uh, parlament uh, recent ales și, de asemenea, S-a lucrat de asemenea și în cadrul Troicii cu celelalte țări care urmează la președinția Uniunii Europene, deci metodologia de lucru era diferită față de cele anterioare. Prin urmare, a trebuit să lucrăm în con- într-un context nou, uh, cu actori care aveau roluri, roluri noi, mă scuzați, uh, și pot să vă spun că munca noastră a fost uh, deosebit de interesată. Și acum, la sfârșit de mandat, Uh, suntem mulțumiți în legătură cu obiectivele atinse, atât uh, referitor la obiectivele noastre ale președinției spaniole, cât și ceea ce privește relațiile pe care le-am avut cu Consiliul, cu Comisia, cu Parlamentul uh, și cu celelalte două țări care vor deține președinția, au deținut și vor deține. Atunci când v-am prezentat principalele orientări la începutul mandatului, v-am spus că încercam mai ales să dezvoltăm spațiul de libertate, securitate și justiție și vă spuneam că urma să facem acest lucru după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, știind că acest spațiu trebuia conceput ca un spațiu comunitar. Și pentru asta urma să consolidăm elementele deja definite din acest spațiu și în același timp să elaborăm elemente noi în lumina tratatului de la Lisabona. La nivel politic am încercat să le arătăm cetățenilor că în domeniul securității Uniunea Europeană oferă o plusvaloare. Cu alte cuvinte, țările din Uniunea Europeană împreună se pot proteja mult mai bine și îi putem proteja mult mai bine împreună pe toți cetățenii. Pre- prin președinția noastră am încercat să uh, le explicăm cetățenilor toate aceste aspecte care țin de securitate și asta în conformitate cu spiritul, uh, din tra- spiritul tratatului de la Lisabona. Noi am avut uh, inițiative de două tipuri. Pe de o parte, inițiative mai globale, de fond, și pe de altă parte, inițiative operative, mai bine gândite în legătură cu niște probleme concrete care țin de cooperarea polițienească. Pentru a vă spune care sunt rezultatele președinției, mă voi referi la aceste două categorii de inițiative. Voi începe cu inițiativele strategice de fond adoptate în aceste șase luni, după care, într-o a doua parte a prezentării mele, mă voi referi pe scurt la Uh, unele dintre instrumentele cooperative pe care le-am pus în practică pentru a face față problemelor concrete pe care le au cetățenii în domeniul securității. Voi începe prin a mă referi la inițiativele strategice. Prima inițiativă este aprobarea pe 25, adoptarea pe 25 februarie a unei strategii de securitate internă. Această strategie era deja definită în programul de la Stockholm, deci am încercat să punem în aplicare o primă parte a acestui program. Am încercat să concretizăm succint, însă suficient de explicativ, sistemul de securitate internă cu care ne-am dotat în ultimii ani. Repet, e un document simplu care să poată fi utilizat de diferitele autorități uh, politice deci, um, pentru cetățeni și în această strategie am uh, inclus patru elemente principale. În primul rând am descris obiectivele și amenințările comune cu care ne confruntăm cu toții. Sunt niște amenințări comune, foarte bine cunoscute. Crimă organizată, terorismul, delictele pe internet, organizațiile criminale transnaționale. Deci s-au descris aceste amenințări comune. Aceasta e prima parte din strategia de securitate. În al doilea rând, am descris uh, modelul nostru de securitate internă pe care l-am uh, elaborat de-a lungul anului cu anumite instituții, cum ar fi Europol, Eurojust, Frontex și CEPOL. În al treilea rând, am definit valorile și principiile pe care le avem întotdeauna în uh, considerare atunci când facem față acestor riscuri comune. Sunt niște valori aflate la baza Uniunii Europene, statul de drept, protecția libertăților și drepturilor fundamentale, transparența, responsabilitatea acțiunilor publice, toleranța, uh, lupta pentru integrare socială, pentru incluziune socială, uh, de asemenea în ceea ce privește dreptul la intimitate, deci aceste valori și principii uh, reprezintă temelia Uniunii Europene și, bineînțeles, trebuie să se regăsească și în această strategie. Și, în al patrulea rând, ne-am referit la cele 10 linii de um, activitate de lucru comune pentru activitatea poliționească și asta pentru a face față riscurilor pe care le enumeram la început. Printre aceste linii de lucru se regăsește necesitatea de a revizui acțiunile dacă e să definim criminalitatea organizată transnațională în momentul de față, o trăsătură principală ar fi faptul că acest fenomen este în continuă transformare, deci și noi trebuie să ne transformăm, instrumentele de lucru din diferitele țări trebuie să se adapteze. Aici intră, bineînțeles, utilizarea noilor tehnologii și utilizarea informațiilor ca instrument de lucru esențial, necesar pentru a face față acestor riscuri. Acesta este un prim rezultat al președinției noastre. Deci, acum avem o strategie de securitate internă adoptată de Consiliul JAI uh, și sprijinită și de Consiliul European în urmă cu câteva luni. În al doilea rând, printre aceste decizii de fond aprobate în ultimele șase luni, Aș vrea să vă spun că am lansat Comitetul de Securitate Internă, COSI un comitet nou înființat în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și așa cum v-am spus uh, prima oară când am venit aici, am uh, înființat acest comitet încercând um, să creăm în primul rând un organism util și nu un organism în plus. Deci nu vrem, vrem practic să înlocuim ceea ce nu funcționa în practică. De exemplu, am uh, ne gândeam, mă gândesc la acea task force a ofițerilor de poliție care nu a funcționat așa cum trebuia. Deci, prin acest comitet încercăm să uh, adaptăm instituțiile actuale. Acest uh, organ este un organ de cooperare polițienească, în principal. Deci s-a creat acest comitet care deja s-a reunit și deja s-a ajuns la niște rezultate uh, importante. De exemplu, printr-un document uh, întocmit împreună cu agențiile Europol, Eurojust și Frontex în principal, acest comitet i-a, ne-a permis la Consiliul JAI să avem o dezbatere în legătură cu starea de fapt în ceea ce vrește securitatea internă. Deci ne-am bazat pe acest document uh, redactat de COSI. Dezbaterea respectivă a fost foarte utilă, iar Consiliul a hotărât să avem o astfel de dezbatere o dată pe an și întotdeauna pornind de la un document uh, elaborat de COSI. Document în care se ține cont de prevederi, de uh, sugestiile făcute de agenții. Deci COSI este un punct de întâlnire al acestor agenții, Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL. Deci pentru prima oară aceste agenții au uh, un for în care se pot întâlni, în care își pot uh, schimba experiențele și își pot uh, îmbunătăți uh, funcționarea. Deci COSI dă un de acestei cooperări în ceea ce privește operațiunile. Deja s-au lansat niște operațiuni relevante care vor duce la o mai bună colaborare între forțele noastre de securitate. Deci credem că am um, reușit să creăm un comitet uh, util. Componența acestuia este deosebit de binevenită și utilă în același timp. De asemenea, am elaborat planul de acțiune pentru programul de la Stockholm. Asta s-a întâmplat la ultimul Consiliu JAI. S-a adoptat un plan de acțiune lansat de comisie practic foarte rapid, de aceea țin să-i mulțumesc Comisiei Europene pentru eforturile făcute pentru a ne prezenta diferitele decizii. Deci acest plan de acțiune este o astfel de propunere utilă venită din partea Comisiei. În acest plan de acțiune sunt stabilite acțiuni, se dă prioritate anumitor acțiuni și se stabilesc niște termene de lucru. Este un document foarte important care ne va permite să um, îmbunătățim programul de la Stockholm, principalul element pe care îl avem în Europeană pentru combaterea fenomenelor la care mă refer. Acum, în ceea ce privește Pactul European de Imigrație și Azil, cred că secretara de stat uh, în domeniul imigrației a fost ieri aici și a discutat despre această temă, De nu mă voi referi și eu la această temă. Aș vrea doar să vă reamintesc că acest pact uh, reprezintă un nucleu comun în acest domeniu, un nucleu care e pe cale să se extindă, să se dezvoltă, dezvolte. Deci vom stabili liniile de acțiune pentru următorii ani în conformitate cu prevederile stabilite de tratatul de la Lisabona în acest domeniu al imigrației ce vorba de diferitele elemente și aspecte, imigrația ilegală, integrarea, combaterea imigrației ilegale și a traficului de persoane, protecția frontierelor, colaborarea cu țări terțe și toate procesele prin care avem o abordare generală asupra imigrației. În al cincilea rând, conform programului de la Stockholm, am lucrat la sistemul european comun de azil. Când am fost aici în ianuarie, v-am spus că nu era uh, un program ușor. S-a amânat punerea în aplicare până în 2012, deoarece lucrările făcute ne-au arătat cât de complex era acest dosar din păcate, statele membre aveau opinii de multe ori foarte divergente. Am hotărât de asemenea înființarea Biroului European pentru Sprijin în domeniul azilului. Cu președintele Parlamentului a însemnat acest document de înființare al acestui birou. Acest birou uh, va fi un organism în care vom pune la oaltă toate practicile pe care le avem în domeniul asilului, se vor trata, de exemplu, cererile uh, dificile, iar acest birou ne va permite să punem temeliile acestui sistem comun de azil. De asemenea, am lucrat la diferitele regulamente și directive pe care le-a lansat președinția suedeză, um, dând curs, bineînțeles, uh, curs propunerilor comisiei, vorba de regulamentul de la Dublin și procedurile privind calificarea. Am avansat, de exemplu, în ceea ce crește programul de relocație și sper că în următoarele săptămâni, după cele trei, cele trei instituții vor ajunge la un acord, deci sperăm să se lanseze acest uh, plan prin găsirea instrumentelor juridice necesare, bineînțeles. În ceea ce privește sistemul comun de azil, am avansat uh, mult mai uh, lent decât uh, am fi sperat, și asta din cauza dificultăților. De asemenea, regulamentul Frontex a fost pus în practică și îi mulțumesc Comisiei pentru munca rapidă pe care a depus-o pentru ca la Consiliu să putem lucra pe baza acestui document, deci propunerea Comisiei a venit pe 24 februarie. După cum știți, uh, acest uh, regulament are ca obiectiv uh, consolidarea rolului acestei agenții. Frontexul va trebui să dispună de noi mijloace pentru a-și îndeplini sarcină. De asemenea, în ceea ce privește solicitanții de azil și drepturile acestora, acestea trebuie avute uh, în vedere de către această agenție. Acest regulament cred că va îmbunătăți modul de funcționare al acestei agenții, care a fost de altfel foarte eficientă în um, perioada în care a funcționat. În acești în aceste șase luni am avansat și în ceea ce privește proiectele SIS-2 și VIS. SIS-2 este un, co- un proiect uh, complex, însă foarte important pentru libera circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene liberă circulație care, bineînțeles, uh, trebuie să fie întotdeauna soțită de anumite prescripții, de anumite limitări pentru a asigura securitatea. Din punct de vedere tehnologic am avut probleme cu acest program. Am trecut prin diferite etape de instalare, am uh, continuat uh, cu sugestiile aprobate de Consiliul în iunie, am monitorizat punerea în practică a um, testelor. Acel prim milestone stabilit la Consiliul din 2009 a primit undă verde și sperăm ca și cel de-al doilea punct de referință să fie uh, încununat de succes, deci să putem da unda verde. Vrem să monitorizăm cu mare atenție deci, uh, lansarea acestor două programe, SIS-2 și VIS. În ceea ce privește programul de urmărire a finanțării în scopuri teroriste, TFTP în engleză. Văd că a venit deja raportorul în sală, domnul Alvaro. Vroiam să vă spun că e un dosar pe care președinția spaniolă l-a preluat. Dumneavoastră știți foarte bine cum au evoluat uh, lucrurile. Știți că Parlamentul uh, a respins acordul uh, interimar pe care îl aveam, începând cu acel moment și dat fiind că trebuia să avem un nou acord, deoarece toate părțile implicate, SUA, Uniunea Europeană, dar și Consiliul și Parlamentul, eram cu toții deci convinși că acest instrument uh, ne putea îmbunătăți securitatea. Deci, începând cu această clipă, am uh, lucrat uh, cu toții foarte rapid. Am ținut, bineînțeles, cont de criticile aduse de Parlamentul European acestui uh, acord interimar. De asemenea, Statele Unite ale Americii au uh, ținut cont de aceste critici aduse de Parlament. Am avut deci o rezoluție a Parlamentului aprobată înainte de adoptarea mandatului pentru Consiliu și cu toate aceste elemente pe care le avem cu mandatul, cu rezoluția, Comisia a redactat un nou text pentru acordul TFTP. Și acum ne aflăm practic în um, ultima etapă a acestui dosar. Trebuie să vă spun că îngrijorările exprimate de Parlament uh, au fost uh, preluate în această propunere de text. De asemenea, s-au uh, preluat sugestiile din mandatul de la Consiliu, iar în momentul de față se fac ultimele modificări pentru ca în acest text să se regăsească pozițiile celor uh, instituțiilor și, bineînțeles, și uh, pozițiile pe care le au statele membre. Aș putea spune că acordul actual este mult mai bun decât cel anterior, a preluat uh, principalele propuneri, după cum spuneam, aduse de Parlament și de Consiliu și cu siguranță că ulterior vom discuta uh, Uh, în detaliu acest acord. Chiar uh, ieri Consiliul a revizuit uh, anumite date pentru a lua în vedere, pentru a ține cont de ultimele sugestii făcute de Parlament. Deci noi sperăm ca acest acord să fie votat de Parlamentul European. E drept, am lucrat uh, foarte rapid, știam că dosarul uh, trebuia tratat în mod urgent, deoarece aveam practic acest vid de securitate pe care trebuia să-l umplem. Cred că cele trei instituții și-au uh, făcut foarte bine treaba. Acum uh, vă voi vorbi despre relațiile transatlantice relația pe care o avem cu Statele Unite ale Americii. Știți că temele de securitate internă sunt, uh, țin de politica internă, dar și de politica externă și de aceea e nevoie de acorduri cu țările care se confruntă cu aceleași amenințări. Și chiar dacă amenințările nu sunt comune, oricum trebuie să dialogăm și să negociem cu aceste țări, deoarece o parte din amenințări pot fi, pot, își pot avea originea în țările respective. V-am vorbit deja pe scurt despre SWIFT, un dosar comun cu Statele Unite ale Americii. Am avut un schimb de informații în legătură cu terorismul, și crima organizată internațională. În urma reuniunii acestea am avut o declarație comună care ne va permite să lucrăm în domeniul securității. Mă refer aici la aviația civilă, domeniu în care, din păcate, sunt foarte multe atacuri întreprinse de teroriști internaționali. Am semnat de asemenea o declarație comună pentru combaterea terorismului internațional, o declarație deosebit de importantă în care sunt prezentate diferitele uh, modalități de colaborare între cele două părți pentru a face față acestui fenomen. E clar că schimbarea administrației americane ne-a, permit, ne-a permis să um, modificăm mai ușor strategiile noastre. Deci acum în ceea ce privește principiile și valorile, avem o strategie comună cu americanii și am reușit astfel să semnăm un acord cu un conținut uh, important în care se arată că vom combate cu fermitate acest fenomen al terorismului, fenomen care uh, are ca obiectiv subminarea modului nostru de viață, însă în același timp suntem democrații tolerante și recunoaștem faptul că alții pot concepe viața și modul de a trăi în mod diferit. În orice caz, s-a ținut cont de statul de drept și de principiile noastre atunci când am formulat aceste declarații. După cum știți, Terorismul este combătut în mai multe feluri, în tribunale, cu polițiștii, cu serviciile de informații, însă terorismul este combătut și prin declarații politice în fața lumii, când spunem care este poziția noastră, o poziție fermă, dar și tolerantă. Mă voi referi acum și la inițiativele din cel de-al doilea blog. Inițiativele de cooperare operativă. Prin uh, intermediul discuțiilor, prin aprobarea diferitelor documente, am încercat să îmbunătățim încrederea dintre forțe, reciprocă între forțele de securitate, deoarece știți, um, atunci când ai încredere, cooperezi mai bine. Și de foarte multe ori, doar dacă lucrezi împreună, ajungi să-l cunoști pe celălalt și să ai încredere în el. Am uh, lucrat în domeniul cooperării polițienești, am permis înființarea unor echipe comune de cooperare care nu existau, echipe care pot fi acum înființate grație unei convenții uh, pe care am obținut-o în urma muncii tuturor statelor membre. Am dorit să lansăm un proces uh, de schimb, de experiență în perioada de pregătire a polițiștilor, un fel de program Erasmus al polițiștilor. Am bunătățit de asemenea și rețeaua noastră europeană de prevenire a delinvenței și am evaluat de asemenea unele decizii ale Consiliului în ceea ce privește protecția în caz de mm, evenimente majore, culturale, sportive, evenimente pentru care e nevoie de cooperarea polițienească. Ne-am bucurat de asemenea de cooperarea și preîntâmpinarea terorismului, înlesnind uh, schimburile de informații între diferitele unități de informații. Am bunătățit de asemenea cooperarea în ceea ce privește explosibilii, și uh, tot ceea ce ține de combaterea terorismului. Ne-am uh, axat de asemenea și pe crima organizată. Am discutat uh, foarte mult despre modul în care uh, trebuie depistate fondurile, banii pe care aceste organizații îi spală după ce își duc la capăt activitățile ilegale. Credem că este un element de bază din această luptă împotriva crimei organizate. De asemenea, am stabilit o strategie pentru combaterea crimeilor organizate în Africa Occidentală. Am, am elaborat un plan pentru a combate traficul de droguri. Să nu uităm că cocaina ajunge în Europa, mai ales prin uh, Africa Occidentală, în schimb ce uh, heroina trece prin Africa de Est înainte să ajungă pe teritoriul uh, Uniunii Europene. De asemenea, încercăm să stabilim priorități pentru fiecare țară în funcție de specializarea ei. În ceea ce privește traficul de ființe umane, am stabilit un document de lucru pentru cele trei președinții, astfel președinția belgiană va putea continua munca în acest domeniu. În ceea ce privește birourile ofițerilor de legătură, de asemenea am uh, îmbunătățit această rețea și ne-am ocupat de asemenea și de um, gestionarea ilegală a deșeurilor toxice. În ceea ce privește frontierele, aici ne-am dotat cu 29 de măsuri pentru a face față mm, în dezvoltării pactului la care mă refeream. În ceea ce privește procedurile de intrare ale cetățenilor străini pe teritoriul Uniunii Europene, prin noile tehnologii am încercat să le înlesnim această intrare, să înlesnim de asemenea controlul făcut la frontiere. Am lansat mai multe proiecte pilot prin care se folosesc aceste noi tehnologii menite să le înlesnească viața cetățenilor. De asemenea, am creat uh, un program comun pentru cei 4500 de grăniceri. Am discutat despre protecția civilă, despre incendii, despre siguranța rutieră, probleme importante pentru toate statele. Am avut un schimb de experiențe în acest domeniu. Am uh, lansat de asemenea o școală europeană privind uh, penitenciarele, privind pregătirea celor care lucrează în penitenciare. Deci toate acestea pentru a face față împreună provocărilor, amenințărilor comune. După cum vedeți, programul de lucru a fost foarte ambițios și cred că acum putem fi destul de mulțumiți și aș vrea să profit uh, de această ocazie pentru a-i mulțumi încă o dată Comisiei pentru munca depusă. Ei ne-au permis să ne ducem la bun sfârșit uh, munca. Deci le mulțumesc tuturor funcționarilor de la Comisie, le mulțumesc de asemenea și membrilor Parlamentului European care ne-au uh, ajutat și cu care am putut să colaborăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare făcută în legătură cu activitatea președinției spaniole. După cum vă spuneam, vom avea acum uh, o primă rundă de uh, întrebări din partea grupurilor politice. Coordonatorii au cuvântul. Începe domnul Diaz de Mera din partea grupului PP. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru acest rezumat atât de complet al uh, activităților președinției spaniole în domeniul JAI. Între președinția dumneavoastră nu a fost ușoară, din motive bine cunoscute de toată lumea. De aceea nu vă voi critica foarte mult. Numai puțin. Aș avea totuși, domnule ministru, câteva întrebări. Am urmărit îndeaproape aproape descrierea pe care ați făcut-o în domeniul strategic și operativ. În primul uh, domeniu, 8 măsuri uh, au fost menționate în al doilea 10 și sunt de acord cu această enumerare și sunt de acord cu uh, modul exhaustiv în care le-ați prezentat. Totuși, în ceea ce privește azilul, domnule ministru, s-au, făcut progrese, s-a înființat uh, acel birou și de asemenea s-a aprobat noul fond uh, pentru refugiați la care dumneavoastră nu v-ați referit. Totuși, dumneavoastră v-ați referit la dificultățile întâmpinate de sistemul comun de azil. Și pe mine mă îngrijorează un fapt, și anume modificarea regulamentelor și directivelor ar putea rămâne blocată. Domnule ministru, ați putea să ne spuneți ce progrese s-au făcut în ceea ce privește așa numitul pachet pentru azil. În al doilea rând, imigrația ilegală și granițele externe. În ceea ce privește măsurile pentru minorii uh, imigranți neînsoțiți la care nu v-ați referit. Deci acest plan este un element important care ne va permite să venim cu măsuri legislative în acest uh, domeniu. Totuși, în ceea ce privește combaterea migrației nereglementate și ilegale, deci în acest domeniu cred că ar trebui să oficializăm noi, noile acorduri de cooperare cu țări terțe, cu Marocul sau să elaborăm acordurile existente. Și în ceea ce privește gestiunea integrală a frontierelor externe, aș vrea să pun aceeași întrebare ca și ieri. Cum va arăta noul regulament Frontex în 2013? Dumneavoastră ați făcut o descriere oarecum generală, însă ar vrea să știu dacă vor crește competențele Frontex, ce rol va avea și Organizația Mondială a Migrației, de exemplu. În ceea ce privește acum TFTP-ul, Programul de Urmărire a Finanțării în Scopuri Teroriste. Eu unul sunt uh, foarte implicat în acest dosar. M-am implicat la primul acord și acum și la al doilea. Dumneavoastră v-ați făcut temele așa cum trebuia, ați venit în fața Parlamentului European, însă totuși să nu uităm care a fost atitudinea delegației spaniole socialiste atunci când s-a votat. Unii au spus că s-au abținut, alții au spus că au votat pentru. E bine, eu cred că <laughs> trebuie să faceți ordinele dumneavoastră acasă, să vedeți exact care este poziția dumneavoastră. De ce vă spun acestea? deoarece eu cred în tăria um, pe care o are democrația din Statele Unite ale Americii. E o democrație suficient de puternică pentru a corecta, pentru a îndrepta orice derive. Îl felicit și pe domnul Alexander Alvaro, care a fost numit uh, raportor și îi spun că am de plină încredere în ce va face. În ceea ce privește acum cooperarea polițienească. De ce vorbim de echipe comune de cooperare? Și de ce nu vorbim de echipe de anchetă? Echipe comune de anchetă. Deci ar trebui să nuanțați lucrurile. În ceea ce privește crima organizată, infracționalitatea organizată, Consiliul JAI din 4 iunie a prezentat o un prim proiect a Pactului European împotriva traficului internațional de droguri și dezarticularea rutelor uh, pentru cocaină și heroină. Și salut această măsură. În ceea ce privește combaterea maltratării copiilor, îmi cer scuze pentru interpret, vorbesc cam repede. Deci în acest domeniu aș vrea să am mai multe informații. combaterea abuzurilor împotriva minorilor și pornografiei infantile. Totuși, dumneavoastră nu v-ați referit deloc la probleme legate de falsificarea monedei euro. Ce s-a făcut în acest uh, domeniu? Și, domnule ministru, voi încheia referindu-mă la Europol. Programul de la Stockholm prevede prezentarea unei propuneri de regulament pentru Europol uh, pentru anul 2013 și asta pentru a se respecta dispozițiile din tratatul de la Lisabona. Domnule ministru, ați putea să ne spuneți dacă în acest regulament vor fi incluse noi competențe sau se va elabora practic în mod oficial ceea ce e conținut în articolul 88. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc, domnule ministru. Deși de multe ori e foarte bine să nu fii de acord, însă în domeniul JAI trebuie să recunosc că suntem de acord asupra multor lucruri. Vă mulțumesc! Dragi membri, foarte multe persoane au cerut să ia cuvântul. Dezbaterea va fi intensă, însă întotdeauna Uh, nu av- niciodată nu avem suficient timp la dispoziție, deci de aceea vă rog să încercați să fiți subcinți. Domnul Moraes, din partea socialiștilor. <clears throat> Thank you, Chairman. It's going to be difficult. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi greu să fiu succint, pentru că și noi avem probleme cu TFTP-ul. Însă o să încep cu aspectele generale și aș vrea să-i spun domnului ministru că noi, grupul nostru, recunoaștem Vorbitorul se întrerupe un moment? Îmi cer scuze, Claude, se pare că este o problemă cu traducerea în unele limbi. Eu procede. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, asta înseamnă că trebuie să mă apuc chiar de spaniolă. Mai întâi, domnule ministru, aș vrea să vă spun că, din punctul nostru de vedere, al grupului nostru, fără discuție, s-a, președinția spaniolă s-a concentrat foarte mult pe aspectele JAI. Și asta aș vrea să subliniez așa, ca o notă generală, înainte de a mă referi la TFTP. Pentru că s-au obținut progrese într-un într domeniu foarte dificil în această președinție dificile. De exemplu, garanțiile procedurale pentru suspecți. O problemă care a fost uh, foarte puternic, uh, uh, foarte clar abordată. Acum avem o directivă privind traducerea și interpretarea pentru aceștia. Noi am primit semnale că dumneavoastră sunteți hotărâți să faceți progrese în domenii care au fost uh, extrem de dificile și unde era foarte greu de făcut pași înainte. Recunoaștem, deci, lucrul acesta. În al doilea rând, există acum un plan de acțiuni și o foaie de parcurs pentru programul de la Stockholm, care, drept să vă spun, atunci când a fost elaborat, aproape că tot ce și-a dorit toată lumea se regăsea acolo. Deci aveam nevoie de o foaie de parcurs, avem acum și planul de acțiune, avem și calendarul, fără discuție, în plenară au fost probleme pentru grupul nostru, de exemplu, anumite chestiuni care țineau de migrație, pe care le-am fi dorit incluse în planul de acțiuni, dar este bine că le avem, precum și foaia de parcurs. De Așadar, recunoaștem succesele reportate, însă există și anumite probleme care ne ridică uh, semne de întrebare. Mai întâi, în domeniul JAI, actele delegate. Nu știu cum am putea rezolva această problemă instituțională în spiritul tratatului și respectând rolul de colegiuitor al Parlamentului. Este o chestiune foarte importantă aceasta pentru grupul nostru. În al doilea rând, uh, divizarea direc uh, direcțiilor generale din cadrul Comisiei va trebui să vedem cum putem gestiona domeniul JAI uh, atâta vreme cât de el se ocupă două direcții generale și aș vrea să știu care e punctul dumneavoastră de vedere. Poate că nu veți dori să răspundeți, dar uh, aș vrea să știu ce punct de vedere aveți totuși în legătură cu subiectul acesta. Un alt subiect. Noi n-am fi dorit să existe probleme cu pactul de azil, la fel și în ceea ce privește problemele relocării la care v-ați referit dumneavoastră. Acum există proceduri și uh, condiții de primire. Problema este că dacă se împarte pachetul în două pe toate aceste probleme, riscăm să intrăm în, să avem uh, aspecte conflictuale. Așadar, am dorit să știm care e punctul dumneavoastră de vedere, fiindcă știm că subiectul a fost abordat și în Consiliu am vrea să știm cum putem să păstrăm unitar acest pachet și în, cu condiții cât mai uh, ferme, iar în ce privește TFTP-ul, doriți să facem acum comentarii referitoare la acesta, acum adresez domnului președinte sau ulterior? Nu, spune domnul președinte, ceva mai puteți să continuați acum pentru că îl așteptam pe domnul Alvaro care tocmai a sosit. Voi încerca să fiu succin. Perspectiva grupului nostru e foarte clară. Știm că din februarie s-au făcut pași foarte buni în direcția unui acord. Accesul la date, dreptul de a cere uh, compensații în mod nediscriminatoriu, toate aceste lucruri reprezintă îmbunătățiri ale acordului. Însă, mai rămân probleme destul de serioase pe care noi le-am fi dorit incluse în acord. Toată lumea le cunoaște, de fapt. Noi, grupul nostru, dorea să existe uh, garanții și controle monetare, articolul 12, un subiect care să fie deschis în text, uh, De asemenea, solicitaserăm și alte, includerea altor aspecte în acordul TFTP, nu le voi parcurge pe toate, dar în general probleme legate de datele uh, neprelucrate, datele transmise în pachete și așa mai departe. Noi apreciem faptul că președinția a făcut eforturi în acest domeniu, dar rămân îngrijorări. În ceea ce privește, de exemplu, extragerea datelor pe teritoriul Uniunii Europene, problema finală a calendarului, aici suntem de acord cu uh, insistența raportorului pe termenul de trei ani. Dar vrem în același timp să așteptăm ce are de spus acum că ne apropiem de finalul negocierilor. Deci recunoaștem progresele făcute, recunoaștem că președinția a făcut uh, eforturi de a deschide textul, așteptăm acum uh, să vedem ce ne vor aduce ultimele zile ale negocierilor pe acest punct. Mulțumesc, Claude. Din partea liberalilor, domnul Alvaro. Domnule președinte, voi vorbi în germană. Herr Ich glaube nicht, dass ich, dass ich das wiederholen muss. Nu cred că trebuie să repet. Nu știu dacă v-a spus căștile, spune vorbitorul. Nu cred că trebuie să repet uh, subiectele la care s-a referit Claude. Evident că s-au făcut niște progrese mulțumit acestui acord. Trebuie să facem un inventar al situației actuale. Ați vorbit despre încredere. Ați utilizat acest termen, încredere. ceea ce acum s-a dovedit imposibil cu Comisia și Consiliul, mai ales dacă ne-am uitat la ce s-a întâmplat în ultimele câteva zile. Ieri am avut o întâlnire Coreper, la care chestiunea principală a fost discutată, să existe un articol la solicitarea Parlamentului care să fie inclus în propunerea Consiliului de a face cu caracter obligatoriu noțiunea că datele europene cu caracter personal nu vor fi transmise în Statele Unite, unde pot fi stocate și utilizate la transferuri de date. Pe termen mediu, coordonatorii au cerut președintelui nostru să trimită o scrisoare Consiliului în acest sens. Dar ce m-a surprins pe mine a fost că ieri seară sau noapte la 11 și jumătate a fost prima dată când am auzit ceva de la președinția spaniolă din Madrid și mi se pare cam târziu, având în vedere că eu l-am sunat pe ambasador la ora 7 seara. În orice caz, din cauza întâlnirii Coreper, probabil că n-ați putut să luați legătură cu ei întreaga zi. Ar fi trebuit posibil să se discute aceste chestiuni la comisie. În orice caz, așa s-a întâmplat. Discuțiile de ieri au fost interesante. Am, am ridicat o nouă problemă, o nouă situație ca președinție a Consiliului. Se pune problema celor trei ani, iar marți viitoarea președinție belgiană are o altă perioadă de trei ani la care s-a referit și trebuie să revină la Coreper, dar se pare că încă nu s-a întâmplat acest lucru, din păcate. Veștile de ieri de la Coreper a fost că nu există niciun stat membru, cu excepția Germaniei, care este dispusă să sprijine această perioadă de trei ani. În momentul de față există o anulare automată a acordului dacă nu există nicio posibilitate pentru extradare shall consider to renew state. Deci putem accepta această formulare, care deocamdată în engleză este cu shall consider, ceea ce este clar mult mai puțin decât am fi dorit. În orice caz, în momentul de față nu este posibil să se justifice această perioadă de trei ani. Mai întâi trebuie să existe un acord cu Statele Unite în acest sens, ceea ce mi se pare că nu este corect este un acord unilateral între instituțiile Uniunii Europene de a înființa acest sistem și apoi de a-l revizui când este necesar sau de a-l uh, abroga. Acordul acesta um, se referă la o perioadă de 5 ani care se prelungește în mod automat deci nu există niciun termen limită. Atunci e mai puțin important dacă e vorba de 3, 4, 5, 6 sau 7 ani, dacă vrem să ne referim la așa ceva. Apoi mi s-a spus că acordul nu poate să fie denunțat decât din uh, motive importante. De fapt, exact asta prevede articolul 1, 21, 2, spune că se poate denunța acordul cu un termen de șase luni nici ar, acest argument nu ține. Și ieri, spre miezul nopții, m-am întrebat dacă ceilalți interlocutori au citit acordul sau nu. Pentru că este ceva care mă deranjează tot mai mult. Am impresia că și Parlamentul și eu însumi suntem puși în fața unui fapt împlinit, ni se spune gata, acum e procedura scrisă și nu se mai poate schimba nimic. Foarte mult timp am avut posibilitatea, având în vedere că Parlamentul a acționat rapid și în mod uh, extrem de responsabil, după cum vi s-a spus deja și în alte grupuri, Parlamentul a încercat cu adevărat să nu critique toate punctele care îmi se par demne de a fi criticate, dar am încercat să ne concentrăm pe două cerințe. Una față de comisie, care poate este respectat articolul 12 din text și o altă era declarația constrângătoare de a crea acest sistem cu pârghia politică care constă în a denunța acordul dacă nu se întâmplă. Deci cei trei ani au importanță politică pentru că este același Parlament ca cel care a cerut să se modifice acordul și să fie și cel care să fie responsabil de controlul respectării acestei condiții. Ar fi cazul în 2013, deci Parlamentul actual, Comisia actuală, care trebuie să-și asume responsabilitățile în 2013 și, într-o mare măsură, și Consiliul. Nu putem să ne așteptăm ca un nou Parlament, o nouă Comisie să sprijine această idee în același mod. Deci toate argumentele care constau în a spune că se va face o denunțare a acordului și așa mai departe, mi se pare să arate toate acestea că statele membre nu sunt deloc dispuse să pună pe picioare un sistem care să permită evaluarea și exploatarea datelor pe teritoriul european încrederea a fost profund zdruncinată. Ieri am citit și am văzut rapoartele cheie de la Coreper și, cinstit vorbind, mi se pare regretabil că la co- atât Comisia cât și președinția Consiliului utilizează o formulă pentru Parlament și o altă formulă pentru Consiliu. La nivelul cel mai ridicat, până la nivel de comisar, Comisia ne-a asigurat că poziția Parlamentului uh, va fi uh, apărată și prezentată Consiliului, iar președinția spaniolă, reprezentată de ambasadorul dumneavoastră, a spus că urma să apere această propunere. Dacă citesc aceste rapoarte, sunt adevărate, văd nu doar că poziția n-a fost apărată nici de președinția în exercițiu, nici de comisie, dar că s-a făcut totul pentru a submina această poziție, pentru a spune că este inacceptabilă, că nu se poate impune și nici recomanda. Și în acest moment mă întreb, atunci de ce mi s-a spus în față așa ceva? Termenul imposibilitate are, cum am citit, o importanță și o semnificație extrem de interesantă, pentru că acum două săptămâni se considera ca fiind imposibil tot ce este real. Modificarea acordului, în textul acordului, un funcționar american a venit în Uniunea Europeană tocmai pentru a permite modificarea textului prezentarea și modificarea unei decizii a Consiliului păreau de asemenea imposibile și dintr-o dată totul a devenit posibil. Și apoi, după cum am spus, pentru mine problema care se pune este de a ști de ce atunci când avem posibilitatea de a comunica nu se face acest lucru. Când avem discuții între noi, de ce nu jucăm cu cărțile pe masă? De ce mi se spune că, sau sunt asigurat că se va face un lucru și apoi se face cu totul altceva. Aș vrea să nu uităm că aici e vorba de codecizie și președinția în exercițiu nu poate să impună ritmul. Trebuie ca aceste lucruri să se facă într-o colaborare rezonabilă între Parlament, Consiliu și Comisie. Dacă vă așteptați de la noi să votăm în luna iulie, în acel moment aștept de la dumneavoastră ca acești trei ani să fie într-adevăr menționați cu atât mai mult cu cât luni, marți și miercuri, cu grupul meu, voi fi în uh, frumosul dumneavoastră oraș Bilbao și săptămâna uh, cealaltă, dacă vrem să votăm în iulie, trebuie să luăm decizie aici în comisie, trebuie să se scrie o rezoluție și acolo formularea cu imposibil trebuie să fie interpretat. E posibil să se redacteze un raport până atunci, că raportul va trebui și tradus și după cum sunt statați, eu nu vorbesc uh, engleză, ci vorbesc germană, deci raportul va trebui și el să fie tradus. Aș vrea cu adevărat ca lucrurile să se miște la Consiliu și să nu fim puși în fața unui fapt împlinit. Cu atât mai mult cu cât înainte de reuniunea Consiliului și a Coreper am telefonat ambasadorului dumneavoastră și apoi când lucrurile au început să să devină foarte importante, n-am mai avut nicio reacție, niciun feedback. Ieri de la ora 1 după amiază am încercat disperat să contactez pe cei de la Coreper după ce am primit un telefon care mi-a spus că sunt probleme la negocieri și dacă trebuie să fim la dispoziție, dacă există dificultăți pe care putem eventual să le soluționăm în acel moment, aștept să am un interlocutor și la celălalt capăt al firului, cineva care să răspundă la telefon și să încerce să găsească împreună cu noi o soluție. Vreau să știu cum interpretați situația, cum o evaluați, pentru că imposibilitatea de a deschide nu mai există, cu atât mai mult cu cât am văzut tot ce era posibil. Mulțumesc. Din partea verzilor, domnul Romeva. Vă mulțumesc. S-au spus deja foarte multe din comentariile pe care intenționam să le spun și de aceea voi uh, fi direct. Domnule ministru, vă mulțumesc. Deci aș vrea să vă reamintesc că în lumina lucrurilor auzite astăzi aici e drept că atunci când am votat aici la Parlamentul European un argument uh, cu mare pondere, deci pentru a ne opune uh, acestui acord SWIFT, a fost uh, că Parlamentul nu a fost inclus la negocieri. Și uh, a fost un element fundamental, însă nu singurul element care a determinat anumite grupuri politice, cel puțin grupul pe noi, pe verzi, deci pe care ne-a, um, care ne-a făcut să votăm nu. În momentul respectiv am spus foarte răspicat că, după părerea noastră, exista o problemă de fond și, din păcate, această problemă de fond persistă. Ce s-a întâmplat? În aceste luni niciodată nu ni s-au dat niște probe clare, un document clar care să justifice acest transfer de date uh, către Statele Unite ale Americii. Și asta e problema de fond. Putem discuta despre chestiunile de procedură, care sunt și ele importante. Însă dacă nu abordăm această problemă de fond, nu vom putea uh, discuta despre necesitatea, dar și utilitatea acestui instrument și chiar și mai mult uh, riscurile pe care acest uh, instrument le poate presupune în ceea ce privește încălcarea libertăților și drepturilor fundamentale. Și această dezbatere nu s-a încheiat se vorbește în continuare foarte vag în, legătură cu uh, nevoile existente, iar Consiliul se încăpățânează să încheie acest acord cât mai repede cu putință, dacă e posibil chiar și în iulie. Și asta nu e ușor. Ați văzut, s-a văzut asta odată și se mai vedea încă o dată. Deci nu e ușor să aveți sprijinul Parlamentului European pentru acest acord, dacă vreți să facem așa lucrurile așa de repede. Deci să nu uităm riscurile existente, în primul rând. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer la o altă problemă la care nu v-ați referit, și anume centrele de internare a imigranților la nivel european. În unele centre există probleme, ales pe teritoriul Spaniei, și e necesar să le dăm o atenție suplimentar acestor centre. Deci nu știu dacă ați abordat această problemă, dacă aveți idei concrete în legătură cu modul în care putem soluționa problemele acestor centre. Domnul Kirkop. Um, Domnule președinte, eu mă voi concentra tot pe TFTP. Aș vrea să mă refer la acest subiect, în special ținând seama de ce spunea domnul ministru legat de uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Sunt o mulțime de probleme în curs, în special subiecte legate de, contra, de combaterea terorismului. Relațiile noastre sunt așadar importante și aș vrea ca în uh, încheiere domnul ministru să ne vorbească despre contextul global al relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în urma declarației de la Toledo și precum precum și a, în urma altor inițiative, cum ar fi PNR, în care suntem angajați, fericiți în moment. Însă, în ce privește TFTP-ul, subiectul care ne îngrijorează în mod deosebit este tocmai acesta. Aș vrea să îl felicit pe domnul raportor, pe domnul Alvaro, pentru activitatea sa și e adevărat că dacă analizez cum arată, ne uităm cum arată scena acum față de vremea în care Parlamentul a respins propunerea ultima dată, scena într-adevăr este foarte diferită. Acum, uh, relațiile s-au îmbunătățit foarte mult și datorită faptului că uh, prietenii noștri americani au, dat, au acordat o atenție deosebită Parlamentului, au fost dispuși să vorbească cu noi chiar și despre subiecte care nu sunt neapărat de competența noastră. Sigur că relațiile s-au schimbat și competențele s-au schimbat de la uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Însă aș vrea să felicit uh, mm, autoritățile pentru modul în care au abordat uh, acest, uh, această relație. Din păcate însă, domnule ministru, unele dintre instituțiile Uniunii Europene nu s-au dovedit la fel de prietenoase cu Parlamentul European precât s-au dovedit uh, autoritățile americane. Așa cum ne amintea domnul Alvaro, deși e vorba de un acord, și sper cu tărie că vom putea să-l încheiem cât mai curând, chiar dacă, așa cum spuneam, acesta este un acord transatlantic, rămâne o problemă care trebuie să fie rezolvată pe bază interinstituțională la noi, în Europa. Și în momentul în care vorbim despre astfel de acorduri internaționale, trebuie să ne asigurăm că de partea noastră a Atlanticului vorbim pe o singură voce. Înainte de a uh, intra în discuții cu colegii noștri de peste ocean. Or, în multe dintre solicitările făcute de Parlamentul nostru au fost, din acest punct de vedere, ignorate. Am să mai fac câteva observații după care mă voi opri. Dar vreau să spun că eu și grupul meu am dorit foarte tare ca acest acord să intre în vigoare în iulie, pentru că există o problemă de securitate, există o lacună, o problemă foarte gravă și nu cred că trebuie să subestimăm realizările pe care le avem deja, le-am înregistrat deja. Mai sunt probleme care trebuie rezolvate în continuare. Una, în mod deosebit, uh, vizează revizuirea termenului de trei ani. Eu cred că nu e o problemă de nedepășit, însă iarăși trebuie să ne uităm la faptul că am reușit să obținem foarte mult, cel puțin din punctul de vedere al prezenței Europei de partea cealaltă a Atlanticului. E un lucru semnificativ. Și dacă veți gestiona în mod adecvat acest subiect, acest lucru va îmbunătăți foarte mult relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Pentru că, în prezent, ajungem să uh, lucrăm cu adevărat unii pe teritoriul celorlalți pentru a rezolva o seamă de probleme. Așadar, sper ca acest acord să meargă înainte, nu vreau să se blocheze negocierile, și cred că cu numai puțină bunăvoință putem să le soluționăm, să le soluționăm toate problemele. Eu cred că, așa cum spunea domnul Alvaro, un calendar cât mai scurt este în interesul tuturor nu numai al dumneavoastră, domnule ministru, ci și al uh, următoarei președinții, pentru că și dumneavoastră și următoarea președinție trebuie până la urmă să apere cetățenii Uniunii Europene de terorism. Vă rog să nu permiteți ca această problemă să se complice excesiv prin lipsa voinței de a colabora. Mulțumesc, domnul Tavares, din partea GUE. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Dar eh, despre ce e vorba în acest IRTSP? Discutat cu americanii, e vorba de 90 de milioane de mesaje electronice trimise în SUA în fiecare lună. E transmiterea de date în vrac. E vorba de un trilion de mesaje în fiecare an de la Lisabona la Paris, de la Düsseldorf la Londra și mai știu de unde, unde. Despre asta e vorba în acest TFTP. E foarte important din punct de vedere teritorial. Dorim ca datele europene să rămână pe teritoriul european, să fie procesate în baza legislației europene, ceea ce nu se întâmplă în baza acestui acord. Și atunci cetățenii europeni de la Düsseldorf, Lisabona sau Londra o să ne judece în acest sens. Nu le arată numărul cărții de credit celor mai buni prieteni, dar acesta va fi transmis uh, din motive geopolitice și numele, să zicem, unor vecini puternici, uh, cum ar fi Rusia, când e amenințarea teroristă și ar putea să ne solicite într-o bună zi același lucru, astfel de date în vrac să fie transmise. Și ce spune președinția Consiliului? Președinția spaniolă nu o să mai fie atunci, dar noi vom continua să negociem aceste lucruri și nu o să dăm informațiile SUA, atunci o să le dăm Rusiei și Rusia s-ar putea să le transmită celor din Belarus. Cred că aici ar trebui să se procedeze cu mult mai multă precauție. Modul în care ați tratat subiectul l-am auzit mult timp. Până la urmă e vorba de protecția datelor cu caracter personal care ne preocupă, ne îngrijorează în ciuda tuturor uh, cuvintelor frumoase, totul nu sunt decât vorbe, nu s-a asigurat și conform legii americane, cetățenii europeni nerezidenți continuă să fie discriminați dintr-o întreagă serie de motive în ce privește diverse drepturi. Și apoi o altă chestiune internă esențială. De ce Europol, care este însărcinat uh, să se ocupe de acest lucru. Europol are un interes de a spune întotdeauna da. În por esta tarefa de... Deci această sarcină nu figurează în mandatul Europol. În timp ce avem uh, un supervizor european pentru protecția datelor care ar trebui să aibă sarcina de a face acest lucru. De ce nu i s-a dat niciun rol în acest sens? Nici Eurojust, nici judecători europeni și este un aspect esențial pentru că mandatul Consiliului solicită Comisiei să negocieze prezența unei autorități judiciare independente europene. Cum acest mandat este încălcat pentru că Europol nu este sub un mandat judiciar. Pentru că Europol nu poate să facă acest lucru, mi se spune că totul se legă de tratatul de la Lisabona, dar nu e o codecizie între Comisie și Casa Albă, ci între Consiliu și Parlament. Oare chiar nu e nimic bun în acest acord? Ba da, poate că sunt două elemente care ar fi potențial bune, favorabile. Mai întâi, controlul. E adevărat că SWIFT e o companie comercială, o societate comercială care a trimis o mulțime de oameni la Washington sau nu știu unde. Ne-am dus și noi la Washington și nu am citit, n-am descoperit unde se face. Tot ce am văzut era o prezentare în PowerPoint cu un formular de căutare, de solicitare a datelor, dar nu ni s-a arătat cum și unde sunt prelucrate datele. Nu au avut suficientă încredere în noi. Erau zeci de persoane care lucrează pentru SWIFT. Există modalități care trebuie încă să mai fie definite, pentru că cineva trebuie să fie desemnat. Dar cine o să o desemneze? Comisia, în baza căror modalități și dacă se spune că va reprezenta pe cetățenii europeni, atunci va trebui să apară mai întâi în fața Parlamentului European. Pentru că noi suntem o emanare a votului cetățenilor Și e ceva care nu trebuie negociat cu americanii. Trebuie un angajament aici între Consiliu și Parlament. Persoana care va fi reprezentantă a cetățenilor europeni în SUA va trebui să vină în fața Parlamentului European. Apoi, domnul Alvaro are perfectă dreptate atunci când cere trei ani, pentru că Parlamentul nostru, care lucrează de mult timp la acest subiect, dorește întrucât a început să lucreze la acest subiect, să poată să închidă dosarul. Știu că pentru președinție acest uh, acord TFTP va fi cunoscut, dar una e să guverneze în Spania și alta să guvernăm în Europa. Noi am fost aleși pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni și ne vor judeca în uh, această bază. Deci în momentul în care în luna iulie sau septembrie vom vota, trebuie să avem toate aceste elemente. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Alvarez. Domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Eu uh, mă simt foarte apropiat de poporul spaniol și de aceea aș vrea să ne exprimăm uh, și noi condoleanțele pentru doliul pe care îl aveți. În Ceea ce privește aspectele care țin de migrație clandestină, știți ce s-a întâmplat în Marea Mediterană atunci când s-a încercat să se oprească traficul cu ființe umane. Acestea sunt rezultatele acordurilor bilaterale. Domnul ministru Maroni și respectiv guvernul italian au încheiat acorduri foarte importante cu Libia, iar aceste acorduri au permis uh, interzicerea debarcării navelor. Și atunci, aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre o astfel de strategie. Nu credeți că eh, Malta, Italia, Grecia, statele care se confruntă cel mai direct cu problema migrației, nu ar trebui să se bucure de un sprijin european mai consistent? Apoi, ce se întâmplă cu celelalte strategii? Există eh, progrese concrete. Impresia mea este că mai degrabă se fac pași înapoi decât înainte. Cât privește rezultatele pe care le registrează fiecare țară în parte, eu cred că acestea ar putea să fie mai bune dacă ar exista o strategie europeană reală, ținând seama și de raportul dintre legăturile dintre Uniunea Europeană și țările terțe, pentru că Uniunea Europeană acordă asistență acestor țări. Așadar, aș vrea să mai spun o dată că acordurile încheiate de guvernul italian reprezintă un exemplu în acest domeniu. Domnule ministru, aș vrea să mai fac o observație privitoare la sloganul pe care l-ați lansat dumneavoastră, fermitate și intoleranță față de uh, terorism. Ferm, dar tolerant în fața terorismului. Dar eu drept să vă spun... nu vorrei Eu cred că trebuie să dăm dovadă în primul rând de fermitate în fața problemei terorismului, pentru că, din punctul de vedere al toleranței, Mă tem. Orso per cui eh, vengono considerate intoccabili le moschee i centri islamici, di cui lei non, su cui lei non si è molto... Se consideră că eh, centrele islamice sunt tabu. Or, eu nu cred că trebuie să permitem să existe eh, locuri în care terorismul să înflorească doar pentru a da dovadă de toleranță indiferent că e vorba de terorismul islamic sau basc sau de orice altă uh, culoare. Iar în ce privește TFTP-ul, cred că Europa trebuie să fie fermă și hotărâtă în închi încheierea acestui acord. S-au înregistrat într-adevăr progrese în acest domeniu. Noi ne confruntăm cu o problemă foarte periculoasă a criminalității internaționale. Să ne gândim la riscurile mm, atentatelor cu produse chimice, de exemplu. Pe urmă, mai există problema foarte gravă a finanțării internaționale a terorismului, așa că să facem pași înainte și să uh, ducem mai departe progresele înregistrate în cadrul negocierilor. Domnul Bronson pentru uh, neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Perez a ridicat uh, subiectul uh, nevoii unor valori uh, europene, doar o mică parte a discursului care a stat la bază întregii filozofii europene și a dezbaterii din această dimineață. Cred că trebuie să facem o distinție clară între ce spune valorile procedurale, pe de-o parte, cele care facilitează activitatea politică și concurența democratică, libertatea de exprimare, de adunare și așa mai departe, și valorile de fond, pe de altă parte, valori politice care nu sunt esențiale pentru funcționarea unui sistem democratic și în contextul Uniunii Europene ar putea un anumit uh, liberalism social. Aceste valori pe care le sprijină multă lume, dar nu sunt neapărat dreptate în opoziție față de și o poziție față de ele nu e neapărat greșită. Să sugerăm că deliberarea ar trebui să înceapă cu o acceptare a consensului acestor valori este o rețetă pentru a transforma adunările democratice în uh, soviete guvernate de centralismul democratic. Oricât de atrăgător ar fi acest proces, trebuie să vedem valorile procedurale democratice ca fiind corecte. Cred că e ceva axiomatic, dar nu trebuie să sugrumăm libertatea de gândire sau de exprimare printr-o cămașă de forță a unor valori de fond care nu sunt discutate și uh, elaborate pe deplin. Ipoteze care ar putea fi descrise ca fiind liberalist social în toată dezbaterea noastră. Aplicarea agendei social-liberale poate uneori să limiteze valorile democratice ale libertății de expresie și de asociere. Și am văzut acest lucru în multe state membre. Nu acuz niciun deputat din acest Parlament, din Comisie și nici președinția spaniolă de această stare de lucruri. Plec de la ipoteza de la care încep mulți, așa nume de la buna credință, dar se pare că există o părere prevalentă în aceste instituții că poți să crezi și să gândești ce vrei, cât timp accepti agenda noastră social-liberală ca premiză pentru orice alt argument. Mulțumesc. Una răspunsă. Mulțumesc. A esta prim- Acum, domnul ministru va răspunde la toate aceste întrebări. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am Aș vrea să îmi împart răspunsurile în două blocuri separate. Voi răspunde întâi la intervențiile coordonatorilor grupurilor politice care s-au referit la temele abordate în uh, prezentarea mea și, în al doilea rând, voi răspunde la întrebările privind uh, TFTP-ul. Unii au vorbit doar de, pe, doar de acest program, alții sau au făcut trimitere la acest program în intervențiile lor. În ceea ce privește intervenția domnului Diaz de Mera, Vă mulțumesc sprijinul pe care l-ați uh, dat uh, activităților întreprinse de președinția spaniolă. Dumneavoastră mi-ați cerut uh, anumite precizări și lămuriri și ați început cu azilul. V-am spus de la început că președinția spaniolă a făcut tot posibilul pentru ca sistemul comun de azil să devină o realitate în 2012 că ne-am bazat pe instrumentele lăsate de președinția suedeză și de comisie și vă spuneam că așa cum am recunoscut în urmă cu șase luni aici în fața Parlamentului, acest dosar al azilului este deosebit de dificil, deoarece statele membre au practic poziții antagoniste uneori și, din păcate, poziția Consiliului, a Comisiei și a Parlamentului, nu, pozițiile acestor trei instituții nu coincid. Deci am încercat să facem ceea ce se putea face. Acel uh, birou uh, de sprijin pentru azil din Malta, acum suntem uh, în faza de alegere a directorului acestui uh, birou. E un instrument bun care ne va permite să menținem o cooperare eficace în domeniul azilului între diferitele state membre. De asemenea, am modificat programul financiar corespunzător pentru a putea finanța acest birou european. Domnul Diaz de Merea spunea că eu nu m-am referit la acest lucru. Nu am spus-o, e drept, deoarece credeam că se subînțelege că e o consecință a acestei măsuri. Am încercat de asemenea să abordez uh, celelalte teme. Avem două directive, două regulamente și trei directive noi prin instrumentele pe care le avem, am încercat să lansăm lucrările para, pentru ca atât regulamentele cât și directivele să uh, poată ajunge la bun sfârșit. Deci v-am spus că am lucrat în ceea ce privește uh, azilul și imigrația. Am aici un calendar cu reuniunile de lucru pe care le-am avut. Nu, uh, cred că trebuie să vă dau aceste date, însă sunt zeci de reuniuni pe care le-am avut la diferite grupuri de lucru în legătură cu diferitele directive uh, care sunt uh, în momentul de față în curs și asta pentru a încerca să avem uh, o poziție comună. Deci în ceea ce vrește directiva privind calificarea și procedurile. Știam că aceste două directive au întârziere față de directiva de primire a emigranților. Deci noi am încercat ca acest pachet privind azilul să se dezvolte cât mai omogen. Domnul Moraes se referea la acest lucru. Deci președinția spaniolă a încercat să elaboreze omogen toate aspectele din acest pachet. E drept că la un moment dat va trebui să separăm anumite aspecte din cauza greutăților întâmpinate la anumite directive. Însă e clar că anumite elemente omogene din acest pachet trebuie abordate în toate cele trei directive în același timp pentru a evita suprapunerile. Spania s-a ocupat de calificări și proceduri pentru ca aceste două directive să fie la fel de dezvoltate ca și cea uh, privind uh, primirea imigranților și cred că am reușit să o facem așa cum am uh, făcut și în cazul regulamentului de la Dublin. Nu vă ascund însă un lucru. Există clar uh, divergențe importante în ceea ce privește teme transversale care țin de toate directivele. Teme care afectează practic uh, fondul acestui pachet privind azilul. De exemplu, definirea membrilor unei familii, nu e deloc ușor să ajungem la un acord. În al doilea rând, condițiile și garanțiile juridice pentru solicitanții de azil. Și aici lucrurile diferă mult de la, de la un stat la altul. Un alt lucru, întreruperea regulamentului de la Dublin când statele au uh, probleme. Deci noi am încercat să facem tot posibilul pentru ca aceste directive să uh, progreseze la același nivel, deoarece avem uh, probleme comune pentru care e nevoie de soluții comune. Să e clar, nu e ușor și rămân foarte multe de făcut în acest uh, sens. Nu m-am referit la minorii neînsoțiți, deoarece secretara de stat s-a referit la această temă. În ceea ce vrește cooperarea poliționească, echipele de uh, anchetă și celelalte. Echipele de anchetă sunt echipe de lucru cu poliții și judecători în civil. Deci e vorba doar de anchetă polițienească. În timp ce uh, echipele de cooperare sunt uh, echipe cu polițiști în uniformă. De exemplu, când există un eveniment, de exemplu Cupa Europei în Austria, acum câțiva ani, Acolo erau polițiști din toate țările, fiecare își purta uniformă, deci erau echipe de cooperare polițienească. Franța și Spania, de exemplu, au astfel de echipe pentru a combate terorismul uh, basc, ETA. Deci unii sunt în civil, iar ceilalți sunt în uniformă. Unii deci, uh, acționează preventiv la nivel polițienesc în caz de uh, Uh, evenimente majore, summituri importante, unde e nevoie de prezența polițiștilor din diferitele țări. Dar ce cetățenii din țări diferite participă la evenimentele respective. În ceea ce privește criminalitatea cibernetică, vă pot da niște răspunsuri. Am avansat mult în acest domeniu. Mă întrebați de asemenea în legătură cu traficul traficul de monedă. Europolul a avansat foarte mult uh, în această privință. Uh, controlăm îndeaproape această problemă. E clar că diferitele autorități polițienești uh, sunt implicate. Anumite cazuri au fost chiar niște exemple de reușită și au fost făcute publice. În ceea ce privește Europolul, în 2013 vom avea În ceea ce privește front, Europol, în 2013 vom avea noul regulament. În ceea ce privește competențele, credem, Spania cel puțin crede că ar trebui extinse aceste competențe. Vă mulțumesc domnule Claude Moraes, pentru laudele aduse activității președinției spaniole. E drept că în programul de la Stockholm se regăsesc uh, toate îngrijorările exprimate de statele membre. În același timp, în planul de acțiune sunt stabilite niște priorități clare, de aceea e important și acest plan. Avem un termen clar, un calendar. Uh, sunt um, de asemenea se stabilesc clar prioritățile, deci este un program generic pentru diferiții agenți care lucrează în domeniul securității, începând cu Comisia. M-ați întrebat în legătură cu perspectivele de funcționare și în legătură cu colegiuirea și comisarii. Știți că în statele membre ministerele de justiție și de interne sunt uh, organizate diferit. În Spania, de exemplu, ai două, sunt două ministere de justiție și de interne. În alte țări, uh, Uh, ministerul este comun. La Comisia Europeană există două portofolii diferite, unul de justiție și unul pentru afaceri interne. Acest lucru are avantaje, dar și dezavantaje, însă cred că pe termen lung uh, sunt mai multe avantajele. Deci pe termen scurt a trebuit să se separe în două echipe diferite, o echipă care înainte era comună să cred că pe termen lung uh, se vor vedea efectele pozitive. În ceea ce vrește pachetul de azil, v-am spus deja ce cred. Cred că la un moment dat uh, va trebui să abordăm o directivă în, înaintea celorlalte, să, să nu uităm care sunt elementele comune din cele trei directive. Asta pentru a nu revizui acordurile. Deci elementele orizontale din sistemul european de azil trebuie stabilite după care ă, procesul va continua în funcție de criteriile politice. În ceea ce vrește centrele de internare pentru imigranți, domnul Romeva mi-a pus o întrebare, deci nu știu exact ă, cum funcționează aceste centre. În Spania în alte părți. După cum știți, în Spania, ONG-urile sunt uh, acum uh, obligate să fie prezente în aceste centre, de exemplu Crucea Roșie. Și asta pentru a asigura o transparență absolută în legătură cu ceea ce se întâmplă în aceste centre de internare uh, a imigranților. Ceea ce privește TFTP-ul, Doamna Malstrom a avut o dezbatere cu dumneavoastră, s-a discutat și în plenară despre această temă și aș vrea să subliniez câteva lucruri, după care mă voi referi și la intervenția finală a domnului Alvaro, care a arătat clar de ce nu e ușor să progresăm. E drept că ne grăbim, nu e neapărat grava președinției spaniole, Trebuie să ne grăbim pentru cetățeni. Uh, Statele Unite ale Americii, de asemenea, doresc să se grăbească. E un instrument care ne va îmbunătăți securitatea, deci eu așa cred. Acest instrument a fost întrerupt din februarie încoace. Nu se mai transmit date, deci uh, securitatea noastră s-a împuținat, dacă pot să zic așa, față de ceea ce aveam înainte de februarie. În același timp, acesta este un exercițiu de răspundere. Eu cred că ar trebui să ne grăbim cu toții și cu toții ne-am făcut foarte rapid treaba. Și Parlamentul European și cu toții știam că trebuie să acționăm cât mai repede. Și dacă e să examinăm calendarele de lucru, veți vedea că ritmul de lucru a fost practic foarte accelerat. Consiliul a aprobat mandatul pe 10 mai. Comisia a făcut propunerea pe 24 martie. Consiliul deci a aprobat pe 10 mai, pe 8 mai Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind mandatul Consiliului, acum suntem în iunie și vorbim deja despre un acord. E clar că uh, trebuie să facem totul cât mai repede cu putință și uh, datorită acestei grave am reușit să respectăm calendarul și să ne achităm de responsabilitatea noastră aici uh, în Uniunea Europeană față de omologii noștri americani. În al doilea rând acum, proiectul actual, proiectul de um, acord, um, s-a schimbat sau nu față de cel anterior? Eu aș spune că da, s-a schimbat în mod uh, substanțial și s-a schimbat în direcția dorită de Parlamentul European, deoarece drept Parlamentul European s-a opus, Comisia și-a dat acordul, uh, Consiliul la fel în schimb, Parlamentul s-a opus. Deci, uh, modificările introduse în noul acord sunt o urmare directă a votului negativ dat de Parlament. Deci, uh, bineînțeles că pot să recunosc acest lucru. Și au, au avut loc modificări substanțiale. Se recunoaște în mod explicit principiul de proporționalitate. Uh, Uh, în ceea ce privește supravegherea, acesta se face într-un mod mult mai transparent. Uh, Uniunea Europeană va fi prezentă acolo. De asemenea, SUA și-a luat angajamentul pentru uh, ca și în Uniunea Europeană să se creeze un sistem, un program TFTP. Există de asemenea principii privind mecanismele de protecție, de tutelă, judiciară și administrativă deci prevăzute în uh, legislația americană, deci aici se asigură nediscriminarea cetățenilor europeni um, ai căror conturi uh, din Europa sunt uh, achentate. S-au introdus foarte multe din clauzele pe care am dorit noi să le introducem, deci pe o perioadă de 5 ani. Avem, deci, un acord TFTP diferit de cel uh, respins de Parlamentul European. Este un acord în care se uh, regăsesc uh, foarte multe din propunerile făcute de Parlament. Statele Unite ale Americii au avut o atitudine flexibile, flexibilă, iar uh, Comisia a purtat negocierile cu dibăcie. Aș vrea să vă reamintesc ultimele momente din discuție. Doamna Marstrom a venit aici pe 9 iunie, dacă nu mă înșel, și v-a prezentat principalele linii din acest acord, care încă nu era semnat. Dumnezeu i-a ascultat propunerile făcute de grupurile parlamentare și a încheiat un acord diferit. Deci a introdus o serie din aceste propuneri făcute de Parlament în acordul cu SUA pe 10 iunie. Au avut loc reuniuni cu grupurile politice, deci și cu doamna Mastro și eu știu clar că acordul care era uh, negociat și stabilit a fost modificat în funcție de uh, reuniunea și sugestiile Parlamentului. Și Consiliul a ținut cont nu doar de îngrijorările statelor membre, ci și de cele prezentate de parlamentari. Am dorit să dăm uh, curs uh, cererilor făcute de grupurile parlamentare, deoarece anumite sugestii nu erau incluse în text. Și domnul Romeva are dreptate. Când am spus că am convins Comisia și Statele Unite ale Americii că trebuia redeschisă negocierea la acest acord și s-a modificat articolul 12.1 pentru a se arăta clar că un reprezentant al Uniunii Europene se va ocupa de gestionarea, adică va asista la gestionarea datelor în SUA împreună cu reprezentanții firmei SWIFT. Deci o persoană calificată din Uniunea Europeană se va implica zilnic în activitățile de gestionare, în funcționarea uh, acestui sistem. E vorba de articolul 12 care oglindește uh, fidel preocupările Parlamentului European. Deci noi am convins, uh, i-am convins pe americani și am, am convins Comisia să redeschidă acest articol 12.1. E drept, Consiliul a încercat să preia uh, sugestii, o parte din elemente sugerate de grupurile parlamentare și de aceea ne-am întâlnit cu toate grupurile parlamentare, ne-am întâlnit și cu domnul Alvaro de mai multe ori. De exemplu, am introdus o clauză și anume dacă într-o, la un moment dat vom avea un acord global cu SUA, acest acord general urma să fie oglindit în acordul TFTP. Deci e o îngrijorare preluată de Consiliu. Deci dacă la un moment dat vom avea un acord global privind protecția datelor cu americani, deci acest acord global uh, urma să fie reflectat așa cum trebuie în acordul TFTP. În ceea ce privește Europolul, da, există îngrijorări. Această agenție are un control judicial, bineînțeles. Toate acțiunile Europol sunt supuse acestui control. Însă pentru a face față îngrijorărilor exprimate de Parlament și de state membre, am adoptat o rezoluție în care se stabilesc condițiile prin care Europolul va verifica uh, conformitatea uh, cererilor înaintate de statele membre față de tratat. Dacă vom avea deci un alt acord și un TFTP european, ă, textul se va modifica. Deci am avut două rezoluții la Consiliu pentru a încerca să răspundem ă, îngrijorărilor exprimate de Parlament. Deci s-a modificat articolul 12 pentru a prelua ă, această îngrijorare pe care o avea Parlamentul în legătură cu uh, SWIFT am discutat despre anumite propuneri făcute de domnul Alvarez și e clar am fost uh, Domnule Alvaro, vă spun ce s-a întâmplat. Deci e clar că nu am uh, acceptat în proporție de 100% propunerile dumneavoastră, însă totuși am dat dovadă de deschidere. Deci în decizia Consiliului la articolul 2 am introdus angajamentul pe care și lea Comisia de a prezenta în termen de un an o schemă juridică care să ne permită înființarea unui TFTP european. Deci avem o decizie obligatorie din punct de vedere juridic o decizie luată acum două zile când am discutat cu dumneavoastră, cu comisia. Deci ceea ce era doar o recomandare, recomandare acum, după decizia, după reuniunea Coreper, a devenit decizie obligatorie. Deci comisia e obligată să stabilească cadrul juridic uh, necesar pentru înființarea unui program TFT pe european. Și comisia are un an la dispoziție, deci am stabilit un calendar. Le-am spus celor de la comisie că într-un an toate instituțiile trebuie să primească acest cadru juridic pentru a putea înființa acest program de urmărire a terorismului în scopuri, a, a finanțării în scopuri teroriste. De asemenea, avem un alt articol care spune că dacă în 5 ani perioada de existență a acordului, la revizuirea acordului se va ține cont de existența unui eventual program TFTP european. Deci dacă nu vom înființa acest uh, program, anumite considerente uh, acceptate acum pot fi revizuite, de exemplu, rolul Europolului în ceea ce privește controlul datelor cerute de Statele Unite ale Americii. De ce are o perioadă de 5 ani? Deoarece 5 ani uh, durează și acordul la care am ajuns cu SUA. Acord revizuit însă la 6 luni. Vreau să spun uh, foarte clar uh, un lucru aici. Nu cred că ar fi rezonabil să luăm o decizie obligatorie din punct de vedere juridic prin care să se stabilească următorul lucru. Dacă Europa nu organizează un TFTP european, în trei ani întrerupem acordul cu SUA. Deci dacă nu suntem capabili noi europenii să ne organizăm un TFTP european, atunci rezultatul va fi următorul. Acest acord cu SUA, în loc să dureze 5 ani, va dura 3 ani. Trebuie să recunoașteți că e imposibil să le explice americanilor o astfel de clauză. Deci un fel de revizuire unilaterală a unui acord care are o durată de 5 ani și care ar dura doar 3 ani. Însă această revizuire se face în funcție de ceea ce facem noi europenii. Deci dacă nu facem acest program în mod uh, obligatoriu, revizim acest acord pe 5 ani cu SUA. Așa ce, o astfel de poziție e greu de apărat. Și vreau să vă spun că acest termen de 3 ani a intervenit doar în ultima etapă a negocierilor. Deci nu era nici în raportul uh, Autorității de Protecție a Datelor. Acolo nu se vorbea de 3 ani de acest termen, se vorbea de o perioadă rezonabilă. Această perioadă de trei ani a apărut în ultimele zile. Și cred că nu își uh, are locul aici. Juri anumiți juriști de la Consiliu cred că nici măcar această formulare nu uh, are cum să fie inclusă, deoarece contravine duratei acestui acord. Deci nu vreau să intru aici în discuții aprinse, însă din punct de vedere politic, aceasta este o clauză de revizuire unilaterală a unui acord cu Statele Unite ale Americii care durează 5 ani. Deci după 3 ani revizuim unilateral acest acord în funcție de uh, capacitatea noastră europenilor de a ajunge la o înțelegere. Deci gândiți-vă, foarte complicat să le explicăm așa ceva asta după ce am discutat cu ei luni de zile și după ce am semnat uh, uh, o durată a acestui acord de 5 ani. Eu voi încheia aici. Însă, dacă una dintre părțile implicate în uh, lansarea TFTP-ului european ar dori ca acest TFTP să dureze doar 3 ani, ar putea să ne împiedice să lansăm acest uh, program. Deci fie Consiliul, Comisia, Parlamentul sau anumite state membre, deci dacă doresc ca TFTP-ul să dureze doar 3 ani și în loc, în loc de 5, deci e suficient de asta, e suficient să avem această clauză pentru a obține acest lucru. Deci noi îi conferim Europei capacitatea de a întrerupe un acord semnat pe o perioadă de 5 ani. Deci să reducem la o perioadă de trei ani. Insist însă, în ultima etapă a negocierilor s-au uh, inclus propunerile Parlamentului. S-a renegociat articolul 12.1, s-a inclus uh, uh, acea măsură privind crearea unui TFTP european, s-a vorbit despre Europol. Deci în momentul de față avem un acord care preia dorințele tuturor. Bineînțeles, nu în proporție de 100%, deoarece așa ceva e imposibil, însă am făcut eforturi enorme și cred că uh, se cuvine să adoptăm acum acest acord de care depinde de uh, securitatea cetățenilor atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite ale Americii. Și vă mulțumesc pentru bunăvoința cu care m-ați ascultat, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, uh, suntem foarte constrânși. Avem foarte puțin timp. Deci vă rog să nu vă plângeți uh, dacă vă veți simți uh, limitați la, în momentul de față când discutăm o chestiune foarte polemică și uh, extrem de delicată. Deci lista cu vorbitori e închisă. Veți avea fiecare două minute pentru ca ulterior domnul ministru să vă poată răspunde la toate întrebările. Să nu uităm un lucru, această temă a fost discutată de foarte multe ori. Și nu cred că se vor exprima aici opinii noi. Deci am auzit uh, și în sesiunile anterioare, în numeroasele episoade pe care l-am tot avut pe marginea acestui dosar. Are... Nu vă supărați. Domnule Tavares, vă rog frumos, nu e prima oară când discutăm această problemă. Am discutat în mod flexibil, ați avut posibilitate. E un punct procedural, va fi mai rapid. Ni s-a promis un punct pe ordinea de zi doar despre TFTP. Era pe ordinea de zi a Comisiei Libe ieri. A fost amânat pe azi și acum acest punct nu mai figurează pe ordinea de zi. Și astfel, domnul ministru poate, îi se permite, domnul ministru, să nu răspundă în legătură cu lisabonizarea Europolului, de exemplu, un punct crucial. Deci vreau să se consemneze în procesul verbal. Vom cere un aviz uh, serviciilor juridice în legătură cu lisabonizarea Europolului și modificările aduse Europolului ca urmare a acestui lucru. Aș vrea să vă reamintesc faptul că domnul Alvaro trebuia să fie prezent aici la ora 9, dar nu a fost prezent decât mai târziu, așa că am reintrodus în discuție TFTP-ul, acum vorbim despre aspectele generale nu numai despre rezultatele președinției în ultimul semestru, ci și despre TFTP. Așa că, în următoarea rundă de întrebări, vă rog să vă limitați la termenul de două minute pentru fiecare persoană. Domnul Buzutil. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului ministru pentru munca făcută în ultimele șase luni, pe care o apreciem în mod deosebit, în special în ce privește dosarul SWIFT, ca și munca desfășurată de președinție în ultimele zile. Apropo de domnul Jonathan Paul, mulțumesc pentru munca făcută pe acest dosar și în general în timpul uh, mandatului său uh, în cadrul Direcției Generale JAI. Foarte important, cred că veți, uh, ne veți lipsi în comisia aceasta și vom, încerca, vom continua să păstrăm legătura cu dumneavoastră. Mă voi limita acum la problema TFTP. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule ministru, că s-a făcut un progres semnificativ și că lucrurile s-au schimbat substanțial față de cum erau în februarie. Și tocmai pentru că suntem pe cale de a, a, a include aici o abordare duală pe care Parlamentul a susținut-o, pentru noi ar fi o victorie foarte importantă. Prin această strategie duală, acceptăm uh, transmiterea uh, datelor în vrac cu două condiții. Prima, ca transmiterea datelor să fie strict controlată și a doua, să ne angajăm în mod serios să punem capăt transmiterii datelor în vrac prin crearea unui TFTP european. Acestea sunt cele două condiții pe care le-am susținut și aproape am reușit să le includem în acord, dar încă încă nu suntem chiar acolo și tocmai acesta e mesajul pe care vroiam să-l transmit. Nu cred că e încă momentul să deschidem șampania, pentru că mai avem ceva de făcut ca să obținem acest rezultat și mai există și votul din iulie. Și cum spunea și domnul raportor, care este raportor din umbră pentru grupul meu, dar care din păcate nu este astăzi prezent, calitatea trebuie să prevaleze în fața vitezei. Domnul raportor este de față și sunteți și dumneavoastră. Vă rog foarte mult să utilizați aceste ultime momente ale președinției spaniole pentru a obține un acord bun. Încă n-am reușit, dar puteți, aveți încă ocazia să faceți diferența. Mulțumesc, doamna Intveld. Îmi pare foarte rău, avem puțin timp. De fapt, punctul care a fost amânat ieri a fost FTP și registrul numărului pasagerilor, PNR la TFP. A spus că acordul s-a schimbat substanțial. Nu prea sunt de acord, pentru că pe fond este transferul de date în vrac. Asta e marea diferență. Transferăm date în vrac sau transferăm datele de care este nevoie pentru a ancheta anumite dosare. Foarte simplu. Americanii caută un ac. Le trimitem acul sau le trimitem tot carul cu fân? Hai, căutați acul. E foarte simplu, nu sunt alte scenarii. Tot restul nu e decât ceva de a distrage atenția. Articolul 12 e minunat, devine și mai frumos și, și TFTP european minunat. Dar toate astea nu înseamnă același lucru ca și extragerea datelor pe teritoriul european. Și dacă îmi spuneți, că n-a fost o cerință de 3 ani, 5 ani sau cât a fost în rezoluția Parlamentului, asta e pentru că noi am spus că vrem ca dumneavoastră să vedeți că va fi extragerea datelor pe sol european, dacă e nevoie de 3 luni, de 3 ani, de 5 ani sau de cât e nevoie. Dar cinstit vorbind, nu cred că e nevoie de 5 ani. Nu e convingător, nu e credibil și deci nu pot să merg pe ideea de 5 ani. E disproporționat. Vă atrag atenția de asemenea asupra faptului că există un aviz al EDPS care e foarte negativ și sceptic în legătură cu întreaga chestiune. Vă atrag atenția că cel puțin două state membre, Germania și Belgia, par să creadă că 5 ani e o perioadă disproporționată. Și foarte rapid despre registrul numelui pasagerilor, PNR, avem prea puțin timp la dispoziție. Mai întâi calendarul, mă uit la comisie. Dacă Comisia consideră că nu poate îndeplini termenul de jumătate de iulie pentru a prezenta pachetul PNR, poate e un motiv întemeiat să acordăm o prelungire, dar atunci Comisia ar trebui să vină la Comisia noastră să ne explice de ce nu pot respecta termenul limită. În al doilea rând, aș vrea să știu, atât de la Consiliu cât și de la Comisie, au existat schimbări substanțiale în aplicarea legii caracterului privat al datelor în SUA în ce privește și afectează pe cetățenii europeni. De ce n-am fost informați? Ați făcut o evaluare juridică? Pentru că expertiza juridică pe care am primit-o este că schimbă substanțial acordul actual. Și în fine, ICAO face acum modificări la standardele PNR. Uniunea Europeană de ce nu a fost reprezentată la acea reuniune? De ce nu a luat cuvântul și de ce nu ne-a informat nimeni? ați primit sau comisia a primit uh, întrebări de la Parlament, de la toți raportorii din umbră. Mulțumesc. Domnul Coe acum. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă folosesc de un, sim un singur minut pentru a-i mulțumi domnului ministru, ca reprezentant al președinției spaniole. Intervenția domniei sale a fost extrem de folositoare și întotdeauna trebuie să vă spun că am apreciat în mod deosebit legăturile avute cu președinția spaniolă și uh, informațiile amănunțite pe care ni le-a prezentat. Mă gândesc acum, de exemplu, la uh, informațiile privind agenția care se va ocupa de gestionarea datelor în cadrul JAI și SIS-2. Am obținut întotdeauna informațiile care ne trebuiau din partea președinției, și asta ne-a permis să încheiem uh, dosarele pe marginea privitoare la migrație, la SIS și la vizele pe termen lung. Din păcate însă nu pot să fiu la fel de mulțumit de activitatea președinției spaniole în ce privește dosarele vizând România și Bulgaria. Aici atitudinea a fost incalificabilă, ba chiar provocatoare scrisoarea trimisă în aceste dosare a fost pur și simplu o provocare, însă, din fericire, datorită celor doi ambasadori ai României și ai Bulgariei respectiv, s-au putut uh, depăși obstacolele. În rest, colaborarea cu președinția spaniolă a fost foarte bună și mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la chestiunea de azil, spunea doamna Ghiam. Dacă recunosc volumul de muncă desfășurat în președinția spaniolă, cred că totuși trebuie să ne gândim că spre uh, excepție de adoptarea biroului de sprijin comun, există un blocaj concret, real, în discuțiile Consiliului la anumite texte din pachetul azil global și vă rog să mă scuzați pentru acest rezumat telegrafic. Blocajul ține de faptul că dispozițiile în reformă, mai ales la directiva procedură de primire, vor genera costuri administrative de gestionare a situației persoanelor. Nu avem timp să intrăm în toate amănuntele, dar îmi permit să vă spun că acest argument nu e de neglijat. Nu mi se pare justificat pentru o atitudine de limitare a atitudinii în ce privește azilul. Cred că va fi o tentație destul de mare din partea statelor membre de a vrea să încheie discuția cu privire la anumite texte din pachet pentru a da impresia că a făcut să progreseze regimul comun de azil, ceea ce se etichetează ca fiind pragmatism. Dar o primă întrebare. În aceste condiții, considerați că se mai poate vorbi de vreun pachet azil și de vreun regim comun de azil? putem să ne mai gândim că aceste texte se leagă între ele pentru că, și că mai sunt coerente. O a doua întrebare. Aveți vreo idee de calendar <clears throat> în care aceste texte ar putea eventual procedură și primire în acest secol sau în secolul viitor? Credeți că și Parlamentul European va primi garanții cu privire la examinarea lor? Cam astea erau întrebările pe care doream să vi le adresez. Mulțumesc, doamna Keller, acum. Voi da cuvântul meu, cele două minute le voi uh, acorda colegului meu. Din păcate, nu avem timp să discutăm despre azil și migrație și îmi pare foarte rău pentru că s-au amestecat cele două puncte de pe ordinea de zi. Uh, of Deutsch. În ceea ce privește doar TFTP-ul, la acesta mă voi referi, eu sunt un pic surprins de reacția Consiliului privitoare la dosarul TFTP. Impresia pe care ne-o dați este că abia vi s-a prezentat termenul acesta de trei ani. Adevărul este, de fapt, că încă de la bun început Parlamentul a spus că transferul masiv de date nu respecta dreptul comunitar, nu era compatibil cu dreptul comunitar și că noi nu puteam accepta continuarea acestei situații. Însă am spus clar că nu vrem să existe transfer de date în vrac, ci transfer de date țintite pentru a permite căutări țintite care să ajute la combaterea terorismului. Cred că, din acest punct de vedere, am fost cât se poate de clari și am spus întotdeauna cu la fel de multă limpezime că întotdeauna vrem un termen precis de încheiere a acestui tratat. Așa cum se întâmplă întotdeauna când se stabilesc termenele, uh, condițiile tratatului și așa mai departe. Mie mi se pare perfect posibil, nu înțeleg de ce dumneavoastră nu sunteți de acord, să se stabilească termen constrângător privitor la acest transfer de date nu înțeleg de ce nu se va putea în curând lua o decizie privitoare la transferul țintit al datelor și nu la transferul de date în bloc. Domnul Alvaro. Mulțumesc foarte mult uh, și domnule ministru pentru răspunsurile date. Cred că ați auzit din reacțiile de până acum că, după părerea noastră, nu e ceva nou. Cele două puncte menționate. Studiul comisiei care în esență e o idee bună, dar e deja în acord. E inclusă în acordul că Comisia va prezenta și va evalua posibilitățile pentru un echivalent al TFTP în Uniunea Europeană sau un cadru pentru aceste date. Deci decizia Consiliului este ceva care oricum e deja reflectat în acord. E o dublare, dar e bine să existe și această confirmare. Cei cinci ani, încă o dată, nu sunt de acord. Acordul însuși nu expiră la o anumită dată, 5 ani și apoi este prelungit automat în fiecare an. Automat înseamnă că continuă dacă se prelungește automat. Și dacă se prevede ceva că s-ar putea întâmpla ca una dintre părți ar dori să îl abroge, atunci articolul 21.2 ar fi superflu. Pentru că 21.2 spune exact, chiar și săptămâna viitoare, dacă uh, veniți și spuneți că avem motive serioase pentru care vrem să renunțăm la acest acord se prevede la 21.2. Nu e vorba de vreo încălcare. Deci articolul 21.1 se referă la încălcare. 21.2 e necondiționat. Doar o notificare de șase luni. Și eu am citit acest acord. Deci nu sunt de acord în această privință. Și trebuie să subliniez din nou. Reticența în legătură cu cei trei ani de a spune că dacă statele membre și Comisia e convinsă că am putea edifica un sistem de extragerea datelor europene pe sol european în această perioadă de trei ani. Nu cred că am avea o discuție despre trei ani, să încercăm să punem în față argumente juridice. Mă opresc în curând. Părerea mea personală este că lipsește voința de a face acest lucru. Altfel, nu aș înțelege de ce sunt atâtea dificultăți să ne dați uh, o dată clară sau un calendar clar care să permită Parlamentului în această legislatură să-și exercite și dreptul de examinare dacă s-a îndeplinit sau nu. Deci este trei ani și, într-un fel, cooperarea duce la cooperare, iar reticența duce și ea la reticență. Mulțumesc. Doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am luat parte la o negociere foarte bună privind directiva, privind interpretarea cu uh, președinția spaniolă. Succesul s-a datorat și domnului care stă la stânga dumneavoastră, domnule ministru, însă mi se pare că e foarte diferită, uh, foarte diferit nivelul de încredere între cele trei instituții uh, în cazul acesta a fost un succes, a fost un avantaj pentru toată lumea. Din păcate, însă, cum spuneam, nu am aceeași impresie în legătură cu climatul de încredere privitor la uh, exercițiul acesta, SWIFT. Și nu prea înțeleg dinamica pe care o are procesul acesta. Sigur, ne vrem cu toții și am acceptat că există îmbunătățiri față de varianta anterioară. Asta însă nu se datorează doar Parlamentului. De, de ce trebuie să uh, creăm probleme. Noi apărăm aici o directivă a Consiliului din 1995, când nu exista codecizie, era o directivă doar a Consiliului. Dumneavoastră ar trebui să vă apărați legislația pe care ați realizat-o dumneavoastră. De ce trebuie să uh, abordăm stilul acesta macho uh, în forță? n-am putea să avem un climat de încredere și înțelegere cu celelalte instituții, poate nu mă refer neapărat la comisie, dar măcar comis Consiliul. Din păcate, mm, ă, nu știu dacă putem să avem încredere în dumneavoastră. Așa cum spunea domnul raportor, constat că dați dovadă de un fel de lipsă de voință politică. Dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți ceva în ce privește acest acord transatlantic și eu cred că trebuie să colaborăm cu Statele Unite în combaterea terorismului și a criminalității. Sigur că s-au făcut pași buni, însă mai rămân încă multe probleme. Europol. Dincolo de aspectele juridice, Europol a investit mult interes în datele acestea, în identificarea anumitor informații din date numirea unui oficial al Uniunii Europene, conform articolului 12. Dar ce se întâmplă cu independența persoanei respective? Parlamentul va putea fi implicat în selecția mm, persoanei. Apoi, noastră spuneați că ar putea să fie acceptabil termenul de 5 ani. Dar aici avem uh, punctul de vedere al domnului Hastings, care este extrem de util. Noi am vrea ca Consiliul să ne ajute. Nu vrem să uh, repetăm lucrul acesta la nesfârșit. Eu vă asigur că dacă domnul Alvaro ar fi sunat pe cineva din Statele Unite, din pe, uh, un reprezentant al autorității Statelor Unite, ieri ar fi primit un răspuns înapoi în maximum jumătate de oră. Vă rog să ne ajutați, fiindcă eu nu cred că este necesar să dați dovadă de atât de puțină lipsă de voință. Si, eh, Jimenez. Vă mulțumesc, domnule ministru. Îmi aduc aminte că atunci când a început această președinție, dumneavoastră v-ați luat, președinția și-a luat angajamentul să protejeze victimele terorismului. Din păcate, în acest domeniu s-a prezentat doar uh, mandatul european de protecție a victimelor, o mare inițiativă însă, nu sunt protejate decât femeile împotriva violenței domestice. Deci victimele terorismului nu sunt uh, acoperite de acest mandat european de protecție. Aș fi vrut ca uh, din țara mea, Spania, lovită de terorism, să se încurajeze legislația în acest domeniu, deoarece victimele pot fi sprijinite doar printr-o strategie clară de combatere a terorismului de către guvernanți. Și m-a îngrijorat fraza, ați spus că terorismul trebuie combătut cu fermitate, dar și cu toleranță. Nu înțeleg. Cum puteți vorbi de toleranță? Cum putem fi toleranți față de cineva care ucide copii și femei cu bombe? Uh, Un om, un politician irlandez spunea că toleranța ajunge să aibă o limită. Și sunt și eu de acord. Dacă vorbim de toleranță, nu facem decât să jucăm jocul uh, teroriștilor și anume să le dăm sprijin politic. Deci nu putem să-i sprijinim la nivel internațional. Asta vor ei de la instituțiile noastre. Cea mai bună cale de a proteja victimele domnule, domnilor deputați este toleranța zero și fermitatea absolută. Și vă rog să negociați cu SUA și cu toate țările așa cum trebuie, deoarece aceasta e strategia care trebuie urmată. Doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc. După două ore și un sfert această dezbatere atât de interesantă și după ce am avut o dezbatere de interesantă, cred că întrebarea mea totuși își are locul. Serviciile de informații și uh, investigații sunt foarte necesare și absolut utile pentru a combate terorismul. Când a avut loc atentatul eșuat, um, acel terorist din Nigeria, într-un zbor în SUA. Cele 16 agenții americane au recunoscut că au greșit, că au eșuat, nu au reușit să preîntâmpine acest uh, atentat. De altfel, un cetățean de la bord a împiedicat uh, atentatul. Când a avut loc atentatul din 11 septembrie 2001, s-a întâmplat același lucru americanii au recunoscut și atunci că nu au reușit să-și coordoneze serviciile de informații. E drept, americanii au un simț autocritic <laughs> în ceea ce privește instituțiile lor, însă întrebarea este, noi, europenii, avem și noi un sistem coordonat între sistemele noastre de informații și de anchetă pentru a fi eficienți în combaterea terorismului? E absolut fundamental să existe această coordonare între serviciile de informații și de anchetă. Dacă nu am avea așa ceva, nu am avea nici măcar un sistem de alertă pentru a preîntâmpina atentate care pot fi uh, săvârșite, comise pe solul european. Să ne gândim, de exemplu, la instrumente cum ar fi un TFTP european sau uh, registrul cu numele pasagerilor, care încalcă drepturi și garanții fundamentale. Ne dăm seama că în momentul de față avem nevoie de un astfel de instrument pentru europeni. Eu nu pun la ideală spusele ministrului de internet din Spania în legătură cu uh, uh, nevoia de a avea acest instrument. Însă ce e drept e că cetățenii europeni au în continuare impresia că agențiile de informații și serviciile de anchetare nu sunt coordonate. Deci, acest nou comitet, COSI, permite, de exemplu, ca datele extrase în mod obișnuit fundamental să fie centralizate sau nu. Deci, în timpul uh, președinției spaniole. Ce v-ați dat seama dacă într-adevăr aceste informații pot fi coordonate mai bine pentru a utiliza niște sisteme proporționate atunci când combatem terorismul? Domnul Lambrinidis, vă rog să fiți subcinți, știu că puteți. Foarte rapid, în legătură cu SWIFT, socialiștii și democrații sprijină solicitarea pentru cei trei ani. Cerem, insistând Consiliului să facă tot ce poate în aceste ultime ceasuri, să se ajungă la un compromis în această privință. Sunt de acord cu ce a spus domnul Buzutil. Suntem foarte, foarte aproape și acest lucru se poate întâmpla cu bunăvoință de toate părțile și subliniez acest lucru. Am uh, avansat mult și vreau să uh, folosesc prilejul de a felicita președinția. Sunt în măsură să recunosc și când pierd și să nu fie rușine nici când câștig. Și cinstit, cred că am câștigat destul de mult cu acest acord ca Parlament. Am câștigat nu de la Consiliu și Comisie, ci și din partea americanilor, în felul în care nici nu visau că se vor angaja vreodată într-un acord. În fine, nu cred că acest acord e perfect. Nu e deloc perfect și împărtășesc cu toți îngrijorarea în legătură cu chestiunea Europol. Nu cred că e posibil în acest moment să se schimbe și nu cer acest lucru. Cer o recunoaștere foarte clară a faptului, cum a menționat și DPS, că e o problemă de concepție și că e și o problemă juridică. Iată de ce aș dori să cer din partea Comisiei și Jonathan și alți colegi sunt aici. Puteți discuta cu noi. O cale inteligentă și clară de a asigura că Europol, cât timp va continua să existe în acest acord ca fiind agenția care face, îndeplinește această sarcină, o face cu supraveghere adecvată. Ce vreau să spun? Că dacă noi putem să ne luptăm să realizăm să fie o cineva numit la trezorerie americană, un european, trebuie să cerem atunci ca cineva de la birourile de PES să fie amplasat la Europol pentru a putea examina acele solicitări inițiale. Și dacă Comisia poate să facă un angajament și să realizeze, nu ar fi o soluție ideală, dar ar mai atenua unele îngrijorări. Deci vă rog să țineți cont de aceasta. Mulțumesc, președinte. Mai sunt două cuvinte care trebuie ascult. Două intervenții. Mai întâi, domnul Peter Hastings de la Agenția de Supraveghere și apoi domnul Jonathan Ford de la Comisie. Domnule Hastings, dacă respectați două minute, vă mulțumesc. Mulțumesc că îmi permiteți să am această scurtă intervenție. Mai mulți deputați au referit la avizul pe care l-am înaintat acum câteva zile. Este un aviz care a subliniat îmbunătățiri semnificative ale textului pe care îl avem acum, dar și unele îngrijorări care au rămas și care sunt la fel de semnificative. Unele dintre ele se referă la subiecte care nu au fost soluționate, altele la subiecte noi, la probleme noi și la deplasări în direcția greșită, ca să zic așa, care ne ridică semne de întrebare majore. Problema care se pune este cum putem să rezolvăm aceste îngrijorări ce pași trebuie să facem în continuare. În ce privește progresele, printre acestea se află prevederile mai, mai detaliate cu privire la drepturile subiecților. Dar mai trebuie să vedem și dacă aceste drepturi sunt aplicabile în Statele Unite pentru cetățenii ne, uh, care, care sunt cetățenii europeni. Există aici o legătură clară cu negocierile în curs în ce privește acordul cadru Uniunea Europeană-Statele Unite, dacă legătura cu acest acord cadru va fi făcută ferm, atunci am avea o opțiune interesantă de a uh, rezolva o deficiență foarte evidentă în acordul prezent. A doua îngrijorare care, pe care o avem se referă la necesitate și proporționalitate, o problemă foarte importantă. Dacă dacă depășim uh, noțiunea de principiu, de fapt vorbim practic despre transferul de date în bloc. În ce privește formulările din acest acord, care, vorbește despre, uh, care vorbesc despre concentrarea suficientă. Ei bine, concentrarea aceasta de, de fapt va fi destul de, nu asupra unui singur, uh, unui singur element, ci asupra unui bloc întreg de date. Uh, Așa că cred că ar trebui să ne concentrăm mai bine, să vizăm mai bine datele și poate eventual să folosim mecanismul de revizuire comună care ar trebui să aibă loc după, primul, după primele șase luni, iar ulterior în mod regulat. Pe termen scurt, procesul acesta s-ar putea utiliza pentru o mai bună direcționare a cercetărilor către datele necesare. Încă un lucru. Europol nu, este o Europol nu este o autoritate judiciară publică, e vorba de un conflict de interese și e nevoie de o revizuire mai bună aici. De asemenea, ceea ce spunea domnul Lambrinidis uh, este corect. De asemenea, tot ce ține de relațiile transatlantice. Mulțumesc! Răspunsul la întrebarea către comisie adresată de doamna Invel. Vă dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, dar vreau să mă refer și la FTPP și am și un mesaj politic de la doamna comisar Malmström. Îi pare foarte rău că nu a putut să vină în această dimineață. Primiți relatări, se pare, de la Comisie și Consiliu, care, de fapt, nu au nicio corespondență cu realitatea. S-a lucrat zi și noapte, s-a vorbit la telefon cel puțin până la miez de noapte, din cât știu eu personal, în fiecare noapte, în ultimele câteva zile, pentru a îndeplini solicitări specifice care vin din acest Parlament, din partea președinției și din partea comisiei, inclusiv și redeschiderea umilitoare a negocierilor cu un partener extern. Nu contează care e partenerul ăsta extern. N-ar fi trebuit să fie necesar așa ceva. Da, chiar așa. Amendamentul articolul 12 a fost uh, asigurat. La cererea dumneavoastră expresă. Acum am anunte cum va fi persoana anumită de comisie, e treaba noastră să discutăm pe plan intern când vine momentul chestiunea cheie, după cum cred că o înțelegem cu toții, e problema transferului în bloc, în vrac. Și cum, într-o bună zi, să evităm să mai facem astfel de transferuri. Încă nu vrem să trimitem uh, ca, carul cu fân în SUA ca să caute cineva acul. Problema este că până când avem un sistem echivalent în Uniunea Europeană, pe teritoriul european, asta e singura cale prin care un program de identificare a finanțelor pentru terorism uh, poate funcționa. Deci punctul, aspectul fundamental este când vom putea înființa un echivalent european. Răspunsul este eu nu știu, dumneavoastră nu știți, asta e o chestiune pentru Consiliu și Parlament. Va fi nevoie de timp, uh, de bani, sute de chestiuni uh, politice, tehnice, juridice, tehnice. Ne-am asumat să facem o propunere într-un an E destul de strâns termenul, dar vom face. Acordul însuși este pe o durată de 5 ani. Prevede în ultimele dispoziții că această durată de 5 ani duce la o prelungire automată, cu excepția cazului în care una dintre părți decide altceva. Ar putea fi denunțat în orice moment, în conformitate cu Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor și propriile condiții. Asta e clar. Dar nu putem încheia un acord pe 5 ani și să arătăm partenerului și restului omenirii că vrem să fie pe o durată mai scurtă. Trebuie să ne hotărâm. E momentul să ne hotărâm. Consiliu. Și asta e mesajul politic de la doamna Malmström. Eu sunt funcționar public, eu nu fac decât să vă transmit în numele ei și al Comisiei mesajul este credibilitatea și responsabilitatea Uniunii Europene. Astea sunt în joc aici. Avem un acord important pe care Consiliul este pe cale să vi-l uh, trimită dumneavoastră spre aprobare. Um, acesta e puterea pe care o are Parlamentul European pe care vă acordă tratatul. Data, sperăm cu toții, la care veți decide va fi pe 7 iulie. E momentul ca Uniunea Europeană să-și țină cuvintele. Nimic nu va fi diferit în septembrie de ce e astăzi. De deci sentimentul general, consider, nu pot vorbi decât pentru comisie, dar am fost și la Coreper. As well is that we should do everything we can to este că trebuie să facem totul să îndeplinim dorințele acestui Parlament și la noi toată lumea e de părere că am îndeplinit dorințele Parlamentului până când acum se pune o problemă cu durata acordului. Durata acordului e prevăzută în acord și asta e o chestiune separată de chestiunea înființării acelui sistem european TFTP. Comisia s-a angajat să facă o propunere în termen de 12 luni și va face. Și apoi el la latitudinea dumneavoastră și a Consiliului să hotărâți ce să faceți. Dumneavoastră sunteți legiuitori. Va fi nevoie de un act normativ. Presupun că o să faceți acest lucru și apoi Desigur, vor decurge diverse consecințe, dar nu e nicio nevoie să dramatizăm acum, iar să mai întârziem, să punem sub semnul întrebării un acord internațional negociat de comisie sub un mandat de la Consiliu de bună credință cu un partener străin care și el a negociat de bună credință, care prevede o durată de 5 ani. Deci durata n-ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării. În ce privește Europol, să răspund lui Stavros și după aceea o să răspund, dar vă rog să vă grăbiți, suntem în mare întârziere. Atunci o să răspund în scris la PNR, fiindcă îmi trebuie 5 minute. E o întrebare serioasă care merită un răspuns serios. Îmi pare rău. Pot să-i răspund lui Stavros acum. Europol. 1. Europolul are un organism comun de supraveghere care e răspunzător de chestiuni de protecție a datelor Europol. În al doilea rând, efectul acestui acord internațional va fi de a da curții de justiție, jurisdicție, competențe asupra activităților Europol în legătură cu acest acord. Deci nu e nicio nevoie să vă temeți că Europolul scapă de sub control în acest exercițiu restructura de conducere, organismul comun de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu specialiști și jurisdicția, competența a Curții de Justiție. Acesta e efectul acestui acord. Așa. Așa zisa lisabonizare. Sofie îmi pare rău, nu știu ce să fac. Am un răspuns complet aici, dar am nevoie de ce? doamna Intervelt insistă să îi se răspundă, fiindcă se duce într-o delegație la Washington, deci chiar are nevoie de răspuns. Dacă îmi dați o jumătate de minut și în numele colegilor raportori eh, din umbră, accept răspunsul înscris dacă îl avem până mâine, pentru că plecăm la Washington. Până la prânz, cu atât mai bine și subliniez că aceste întrebări au fost adresate de mai multe ori comisiei în scris, dar niciodată n-am primit niciun răspuns. Iată de ce l-am mai pus și astăzi aici în discuție. Vă garantez că veți primi un răspuns. Acum uh, câteva cuvinte cu caracter personal. Domnule președinte, este ultima dată când vine această comisie în actuala calitate. Întotdeauna am fost tratat cu mare politețe de membrii comisiei, atât în acest cadru oficial, cât și mai puțin oficial, deci vă mulțumesc foarte mult. Jonathan, uh, mulțumim și apreciem uh, toată activitatea ta. Mulțumesc foarte mult. Ce sec și britanic și-a consacrat o mare parte a activității și vieții aici și ne pare rău să ne părăsească. Da. Ca să arătăm aprecierea pentru toată munca dumneavoastră, tot ce ați făcut pentru ani, în numele tuturor membrilor Comisiei Libe, vă mulțumesc. Domnule Jonathan Fall și înțelegem că doamna Intervelt o să primească răspunsul până la prânz indiferent dacă reușește să mănânce astăzi sau vreodată în viața ei. Deci să trecem la ultimul punct. Domnule ministru Roalcăva va răspunde la întrebări. Suntem în mare întârziere. aceste discuții. Evident că este vorba de un dosar foarte dificil și polemic și vă rog să ne scuzați pentru întârziere, dar să ne ajutați să recuperăm întârzierea. Fiindcă ministrul justiției din guvernul spaniol, care și el reprezintă președinția, așteaptă la ușă. Vă mulțumesc, domnule președinte. În parte la intervenție de Jonathan Fall. Vă mulțumesc. Intervenția domnului Jonathan Fall a reușit să răspundă în bună măsură întrebărilor la care vroiam și eu să răspund uh, privitoare la Europol și controlul juridic asupra acestei instituții. Noi considerăm că uh, rolul Europol s-a modificat într-o oarecare măsură în baza dispozițiilor tratatului internațional pe care îl avem acum, așadar și Consiliul și Comisia participă la controlarea acestei instituții, ceea ce reprezintă o soluție a problemei. Desigur că s-au înregistrat progrese. Niciunul dintre cei care au intervenit azi dimineață nu a fost fără a recunoaște acest lucru. Acordul este diferit față de cel respins de Parlament. S-a progresat suficient sau nu, asta e altceva, fiecare hotărăște cum vrea. Este clar că s-au făcut progrese s-au făcut deoarece fiecare instituție a încercat să le asculte pe celelalte, iar uh, Statele Unite ale Americii au ascultat ce aveau de spus toate instituțiile europene. Ultimele modificări s-au făcut ieri. Deci ieri la Coreper s-au făcut ultimele modificări. În urma, în urma discuțiilor uh, avute cu Parlamentul, cu domnul Alvaro în calitate de raportor al Comisiei Libere. Deci nu 100% din ce s-a cerut a fost inclus în text, însă e drept că decizia adoptată, adoptată ieri de Consiliu include un articol 2 în care se stabilește obligația juridică de a prezenta în termen de un an cadrul juridic în care se poate înființa programul TFTP, deci comisia trebuie să vină cu acest cadru juridic. Există de asemenea și articolul 3 în care se vorbește de perioada de 5 ani, de 3 ani, mă scuzați, uh, perioadă în timpul căreia se poate revizui acordul. Deci întrebarea va fi dacă vom fi făcut atunci uh, uh, dacă vom fi înființate FTP-ul, deci va trebui să adoptăm deciziile de rigoare. Conclu- Consiliul nu se opune creării unui TFTP european, nici de cum. Știm că obiecțiile pe care le are Parlamentul în legătură cu transmisia de date în vrac um, către SUA, deci această obiecție este strâns legată de crearea unui program TFTP european. Noi însă ne asigurăm că datele respective nu vor fi folosite în alte scopuri prin prezența unui reprezentant al Uniunii Europene în Statele Unite ale Americii. De asemenea, astfel Uniunea Europeană va putea Uh, de asemenea, să ar fi bine ca noi să putem găsi acolo în carul, în carul de fân, cum spunea doamna Indveld. Însă nu putem să avem o prelucrare a datelor decât dacă am avea un TFTP european. Și Consiliul dorește să se creeze un astfel de program. De asemenea, Consiliul dorește să existe un acord interinstituțional pentru a ne impune un termen în care să creăm acest program european TFTP. Deci dacă cele trei instituții stabilesc ca în termen de trei ani să aibă acest program, sunt sigur că vom putea face așa ceva și nu Consiliul se va opune. Ce nu mi se pare însă rezonabil este că această hotărâre a Uniunii Europene să fie uh, o condiție pentru întreruperea acordului cu Europa. Deci nu avem cum să le explicăm așa ceva americanilor, că trebuie să ajungem noi la o înțelegere în legătură cu un TFTP european. Pactul cu SUA e pe 5 ani la negocieri. Nu am condiționat acest pact de un acord prealabil între, trei, între cele trei instituții. Deci eu sunt sigur că cele trei instituții vor putea ajunge la o înțelegere. Consiliul dorește să se creeze un TFTP european cât mai curând, cu atât mai bine. Și de aceea am acceptat cu bunăvoință propunerea domnului Alvaro și am impus și acest mandat comisiei de a ne da un cadru juridic în termen de un an. Deci dacă noi vrem un acord între cele trei instituții pentru a avea un TFTP european, ok, o facem, însă nu putem condiționa acordul SWIFT de uh, atitudinea noastră, de eventuala înțelegere între cele trei instituții. Deci nu putem să le spunem americanilor, noi n-am reușit să facem TPTP-ul, am fost uh, incapabil, deci acum acordul cu dumneavoastră se va întrerupe. E completă uh, deplasat să eh, ne imaginăm așa ceva. Așa cum spunea Jonathan Fall, eh, ar fi trebuit să vorbim de un acord eh, pe trei ani și nu pe cinci ani, așa cum vor unii. Să nu, să nu invocăm TFTP-ul european. Doamne Latford, suntem de acord cu propunerea Parlamentului, însă nu cred că are rost să ne uh, Uh, condiționăm acest acord cu SUA de propria noastră capacitate de a ajunge la o înțelegere. Deci noi vrem să oficializăm o rezoluție a celor trei instituții să, și să avem un TFTP în trei ani? Ok, Consiliul își dă acordul să oficializăm toate acestea, însă să nu condiționăm acordul SWIFT. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru eforturile depuse pentru a ne explica. Vă avertizez însă că această sesiune va continua fără întrerupere pentru a-l primi aici pe ministrul de justiție spaniol care ne va prezenta concluziile președinției spaniole în acest domeniu. Dear colleagues, Dragi colegi, we beg you to take your seats. Como anunciamos y sin dilación. După cum v-am spus, ne continuăm lucrările și avem uh, o mare întârziere a lucrărilor. Iurăm bun venit ministrului de justiție din guvernul spaniol, domnul Francisco Camaniu. Dumnealui reprezintă prezenția prin rotația Consiliului în domeniul justiției. Domnul Camaniu ne va prezenta concluziile președinției spaniole. După prima intervenție vom avea o rundă de întrebări de 15 minute. Vă rog să respectați timpul alocat, deoarece la discuțiile anterioare am depășit cu mult uh, calculele inițiale. Vor lua cuvântul coordonatorii grupurilor, după care toți ceilalți deputați. Are cuvântul ministrul justiției, domnul Camaniu. Muchas gracias, presidente. Buenos días a Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. E o mare plăcere să mă aflu din nou în fața acestei comisii pentru a face un bilanț al președinției spaniole în domeniul justiției. Am venit aici în luna ianuarie pentru a vă explica programul de lucru pe care vroiam să-l avem în următoarele șase luni și v-am cerut uh, sprijinul și colaborarea. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc din inimă pentru colaborarea uh, fructuoasă pe care am avut-o între noi și care ne-a permis să ajungem la niște rezultate pe care îndrăznesc să le calific drept importante. importante pentru crearea unui adevărat spațiu european de libertate și justiție, bazat pe principiile și valorile noastre și axat pe serviciile oferite cetățenilor. Președinția noastră a fost marcată de inițierea unei noi etape de transformări profunde, mai ales pentru spațiul de libertate, securitate și justiție. Factorul dominant al acestei schimbări majore a fost intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care în domeniul justiției a coincis cu lansarea unui nou program cincinal 2010-2014, programul de la Stockholm, al cărui imbold inițial a trebuit să-l dăm noi. Președinția noastră a trebuit să facă față provocării de a asigura o tranziție um, cât mai uh, ușoară în domeniul cooperării penale. Ne-am propus să lansăm, să punem în practică adaptările necesare pentru a ajunge la o viteză de crucișător cât mai repede cu putință. Crazieră. Nu a fost ușor deoarece în acest uh, proces de inițiere, de punere practică a principiilor din tratatul de la Lisabona, am uh, întâmpinat anumite revendicări instituționale sau de competențe care de multe ori au uh, avut interferențe asupra modului în care tratam problemele de fond. După cum ați intuit, probabil, mă refer la poziția doamnei Reding față de cele două inițiative pe care statele membre le-am prezentat în legătură în domeniul cooperării penale. Folosindu-ne de competențele oferite de tratat, am, s-au prezentat aceste propuneri în domeniul penal. Aceste tensiuni, uh, la un moment dat, au uh, pus uh, în pericol progresele pe care urma să le avem în două domenii prioritare pentru spațiul european de justiție, și anume garanțiile procesale în procesele penale și protecția victimelor. Însă, punând la oaltă toate eforturile prin consecvență am reușit împreună să depășim aceste obstacole și, bineînțeles, am, ne-am putut baza pe ajutorul acestei comisii parlamentare, pe serviciile juridice ale Parlamentului și țin de aceea să vă mulțumesc aici pentru ajutorul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi ca în continuare să vă prezint progresele cele mai însemnate din această perioadă care, așa cum spuneam adineori, coincide cu faza inițială de executare a programului de la Stockholm. La Consiliu am aprobat o serie de concluzii ținând cont de planul de acțiune elaborat de comisie. am am făcut aluzie la început la directiva privind drepturile de interpretare și traducere procesele penale. E prima piesă legislativă adoptată în cadrul cooperării judecătorești și penale după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Am reușit de asemenea un acord în prima lectură și aș vrea să vă amintesc că aceasta este prima măsură din foaia de parcurs uh, stabilită în timpul președinției suedeze, care avea ca scop o, abord o abordare treptată, pas cu pas, pentru a consolida garanțiile uh, în timpul proceselor penale, drept factor esențial care să crească încrederea reciprocă. Aceasta este cealaltă fațetă a principiului de recunoaștere reciprocă, piatră de temelie a oricărui sistem de cooperare judecătorească. Acest uh, succes trebuie să fie mm, un imbol pentru noi în viitoarele dezbateri pe marginea măsurilor, uh, celorlaltor măsuri din uh, această foaie de parcurs. Vom începe cu drepturile de informare de care se bucură deținuții și așteptăm, bineînțeles, răspunsul și propunerile comisiei în acest sens. Cred că putem să fim mândri de faptul că am obținut acest rezultat. Comisia dumneavoastră parlamentară, raportoarea uh, Lotford, a colaborat foarte mult. Uh, acest succes uh, îi se datorează și dumnea ei. 13 state membre au lucrat pe marginea, au venit cu această propunere și am avut drept text de referință propunerea surprinzătoare făcută de comisie. Personal sunt convins că apărarea Cartei Drepturilor Fundamentale e o sarcină care ne revine, le revine statelor membre, Comisiei Europene și tuturor instituțiilor. Nici o instituție nu uh, poate monopoliza Uh, interpretarea acestei carte. Cu toții suntem responsabili pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Și în procesul de elaborare a unei uh, legi nimeni nu poate uh, spune că este chezașul unic al acestor drepturi. Trebuie să avansăm în aceeași direcție, să înțelegem uh, ce se întâmplă și în cazul acestei directive lucrurile s-au întâmplat uh, așa. Ar vrea să vă amintesc că dezbaterile s-au concentrat pe trei lucruri. În primul rând, interpretarea între reuniunile dintre suspect, um, acuzat și avocat, posibilitatea de a avea un rezumat oral sau o traducere parțială și posibilitatea de a renunța la dreptul uh, la traducere. Toate aceste chestiuni au fost soluționate în cadrul uh, procedurii de codecizie între Parlament și Consiliu cu participarea Comisiei. Cu toții am pariat pe un nivel ridicat de garanții pentru uh, acuzat, pentru a soluționa uh, problemele de natură tehnică care apăruseră. Doamnelor și domnilor, una dintre principalele priorități a fost Ordinul European de Protecție. Vă spuneam în luna ianuarie că doream să ne concentrăm atenția asupra victimelor din perspectiva cooperării judecătore și penale și nu doar din în ceea ce privește garanțiile deținuților, ci și din perspectiva victimelor, care în mod tradițional sunt uh, practic lăsate uitării. Asta pentru a le îmbunătăți protecția și asistența. Am organizat un prim uh, seminariu, un prim seminar uh, privind victimele la Toledo, la Consiliul Informal. Tratatul uh, de funcționare a Uniunii Europene le conferă statelor membre posibilitatea de a a acționa în uh, domeniul cooperării judecătorești și polițiene și astfel am lansat uh, această propunere pentru a avea un ordin de protecție european împreună cu alte 11 țări. Am încercat să vedem cum uh, putem ajunge la un consens. Nu a fost ușor, însă a fost deosebit de interesant au apărut două poziții antagoniste care proveneau de pe urma două poziții instituționale diferite. Dezbaterea juridică s-a concentrat pe interpretarea conceptului de drept penal și uh, interpretarea cooperării penale în lumina tratatului de la Lisabona. Serviciile juridice ale Consiliului și Parlamentului, eh, precum și statele membre, eh, au oferit garanțiile necesare. Eh, material. Acesta nu este doar un element procedural în diferitele proceduri existente în fiecare stat membru. Noi am apărat acest concept uh, material și autonom european, care în practică înseamnă o, o colaborare judicială între statele membre Um, independent de faptul că măsurile de protecție a victimelor uh, sunt uh, emise în alte state membre pentru protecția penală. Din punctul nostru de vedere, e important să ne asigurăm că în legislația penală din ambele state se prevede acest lucru, statul de primire și statul de origine. Și dacă acest comportament reprezintă o amenințare pentru victimă, pentru libertatea sa sau pentru securitate, ordinul trebuie activat. Ne-am bazat pe o interpretare Comisia a interpretat în mod restrictiv tratatul, din punct de vedere strict procedural. Se încerca ca această propunere legislativă să se refere doar la procesele penale, lăsând uh, la o parte acele procese care totuși au un caracter asemănător din cauza conținutului, a obiectului, a garanțiilor. Așa cum se întâmplă uh, cu anumite proceduri în care autoritățile judecătorești adoptă măsuri de protecție și de garantare a libertăților uh, persoanelor de exemplu, în domeniul dreptului familiei. Ne aflăm într-un for politic și de aceea nu ar trebui să ne lăsăm înșelați de aparențe și să vedem lucrurile mai în profunzime. Dacă e să privim lucrurile îndeaproape, vedem că în spatele acestei dezbateri politice există de asemenea uh, și un, o oarecare mișcare pentru a putea delimita diferitele spații de competență între Comisie și Consiliu. În acest cadru recent uh, instaurat de Tratatul de la Lisabona. Deci doar din această perspectivă ne putem explica faptul că Comisia Europeană s-a încăpățânat să mențină acest, să-și mențină acest uh, monopol al interpretării atât de restrictive, practic uh, doar formală, argumentând uh, venind cu astfel de argumente față de rapoartele de la Consiliu și de la Parlament. Eu unul personal am fost uimit să văd că din partea comisiei interpretarea era atât de formală. Și de asemenea există doar două rapoarte juridice, deci cel de la Consiliu și cel de la Parlament. Deci serviciile juridice ale Comisiei Europene nu au întocmit un raport juridic. Ceea ce e important însă e că în ceea ce privește scopurile politice și obiectivul acestui ordin de protecție european, sunt uh, împărtășite atât între instituții cât și între Consiliu cât și statele membre. Așa cum au spus serviciile juridice de la Consiliu și de la Parlament, avem și temeiul juridic pentru a aduce la bun sfârșit această inițiativă. Pe lângă acest temei juridic, pe lângă aceste motive juridice, există și motive politice care ne fac să credem că în acest domeniu al protecției victimelor trebuie să renunțăm la niște criterii restrictive și formale. Trebuie să aplicăm un principiu de indubio pro victima trebuie să protejăm în mod uh, eficace, printr-un instrument european, aceste persoane care se află într-o situație vulnerabilă. Vorba mai ales de femei care suferă de pe urma violenței uh, îndreptate împotriva lor. Deci, în caz de îndoială juridică, trebuie să acționăm în favoarea victimei pentru protecția acestea. Deci este un criteriu care ar trebui să ne facă să acționăm în calitate de instituții care și-au luat angajamente față de cetățeni. Să uităm că de aia și existăm. Aceste persoane amenințate, aceste femei care au fost victimele violenței, aceste victime trebuie să se simtă cu adevărat protejate de Parlamentul European și de instituțiile europene. Doamnelor și domnilor, acestea au fost motivele de natură juridică și politică care au, ne-au determinat ca la Consiliul din iunie acest ordin european de protecție să se bucure de sprijinul majoritar a 18, al 18 state membre. Deci, acest text acum ajunge în procedura de cu decizie după ce a fost aprobat de Consiliu. Aș vrea să mă refer și la poziția Regatului Unit, care în martie și-a exprimat uh, dorința de a opta la această măsură, însă după ce guvernul s-a schimbat, Marea Britanie a hotărât să se abțină pentru a avea o perioadă de reflexie în legătură cu participarea lor. Conform avizului juridic al Consiliului am evocat articolul 3.2 punctul din protocolul 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei în ceea ce privește spațiul european de securitate și justiție. Aici se acordă o perioadă rezonabilă pentru un optim dacă prin acel opt-in se împiedică decizia respectivă. Prietenii noștri britanici deci au o perioadă acum până la următorul Consiliu pentru a se alătura majorității sau pentru a hotărâ să nu participe la această măsură. Al rezultatul del Consejo de dacă să vedem uh, rezultatul Consiliului din iunie, abordarea materială nerestrictivă va fi cea care va primi uh, sprijinul uh, majorității calificate. De aceea și există și procesul de codecizie și sunt sigur că Parlamentul va contribui la um, Um, șlefuirea și perfecționarea acestui text. Pretenția belgeană, împreună cu Parlamentul, are aceleași dorințe. Doamna Romero m-a informat în acest sens și doamna Jimenez Beseril, raportor din umbră, mi-a indicat uh, aceeași dorință și țin să le felicit pentru munca lor. O muncă pentru cetățenii europeni și pentru femeile din întreaga Europa. Señorías, entre las principales líneas de actuación. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, printre cele mai importante subiecte de care ne-am ocupat la nivelul Consiliului, m-am referit la protecția drepturilor fundamentale, respectiv articolul 6.2 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În ciuda unor dificultăți importante pe plan tehnic, am reușit să adoptăm mandatul de aderare al Uniunii Europene la Convenția Europeană din 1950. În acest fel, s-au respectat termenii propuși. În ce privește programul de la Stockholm, s-a spus că programul de aderare constituia o măsură urgentă și prioritară. Și de aceea aș vrea să mulțumesc acum în mod public Comisiei pentru colaborarea care ne-a permis să atingem la acest uh, obiectiv. Știm că există o bază foarte utilă de lucru care răspunde tuturor dorințelor noastre de a adopta acest instrument în timpul președinției spaniole. Sprijinul politic pe care l-am primit în cadrul acestui proces de aderare din partea Parlamentului a fost extrem de util și el s-a concretizat în raportul adoptat în plenară în uh, luna mai, raportul Horegui, și Cred că acesta reprezintă un punct foarte bun de pornire pentru negocierile care vor duce, sperăm, la un acord privind aderarea. Ritmul a fost rapid, asta însă nu uh, a însemnat că și calitatea lucrărilor nu a fost extrem de bună. Așadar, avem în vedere un acord asupra două chestiuni extrem de complexe din punct de vedere tehnic. Mai întâi, mecanismul de litis consortio pasivă între, prin care Curtea de la Luxemburg poate să ia act de uh, documente ale Uniunii care pot să fie atacate așadar în Curtea de Justiție. Principiul de cooperare loială este cel care trebuie să gestioneze uh, comportamentul statelor membre care vor negocia cu Comisia care va, a fost uh, desemnată și care negociază acum în numele Uniunii. Comisia, deci, va trebui să informeze, așa cum prevede tratatul, imediat, în termenii cei mai scurți, Parlamentul European cu privire la rezultatele fiecarei etape din procedură. De asemenea, va trebui consultat Comitetul Special. Aceasta este răspunderea care revine grupului de lucru privind drepturile fundamentale. Adoptarea mandatului este o veste bună pentru toată lumea, fără îndoială, pentru că ea permite consolidarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene. Consiliul din luna iunie, doamnelor și domnilor, a adoptat o abordare comună privind propunerea de directivă privind prevenția și combaterea uh, traficului uh, cu ființe umane. Trebuie pus accentul pe prevenție și pe sancțiunile vizând delictele extrem de grave care aduc atingere demnității omului. Este vorba deci de o actualizare a unei decizii cadru din 2002. Ne-am inspirat din textul uh, care a uh, făcut obiectul unui acord și, în acest sens, sperăm să putem reuși, în termenul cel mai scurt, să adoptăm acest instrument foarte important. Comisia, în același timp, a propus, a venit cu o nouă propunere vizând consolidarea combaterii abuzului sexual îndreptat împotriva minorilor, precum și uh, vizând uh, pornografia infantilă. Este o, un dosar care va continua sub președinție belgiană. Este foarte important să ne concentrăm pe aceste două uh, aspecte care vizează un tip extrem de grav de delinvență. Chiar dacă comisia dumneavoastră nu se ocupă în mod direct de aceste lucruri, aș vrea, domnule președinte, să insist asupra adoptării cooperării consolidate pentru prima dată între 14 state membre privind dreptul aplicabil în materie de separație și divorț, pentru că este un subiect extrem de important. S-au înfăptuit progrese considerabile în acest subiect care, necesitau, care necesita hotărâri la nivel european, pentru că uh, a sporit foarte mult numărul căsătoriilor transfrontaliere în Uniunea Europeană și de aceea trebuia ca să le explicăm cetățenilor europeni că în caz de divorț sau în caz de separație există o normă clară care gestionează situația respectivă. Consiliul JAI a adoptat o rezoluție privind înființarea unui acord pentru crearea de echipe comune de anchetă care urmau să înlocuiască actuala formulă și care urma să pună în aplicare cele mai bune practici. Președinția împreună cu Eurojust a avut această inițiativă pentru ca instrumentele noastre, instrumentele de care dispunem acum, să dispună de instrumente mai, să aibă o, o bază legislativă mai uh, amplă și eficientă. Spuneam că va trebui să avem un prim o primă legătură în baza articolului 86 din tratatul privind Uniunea Europeană. Am discutat despre asta la Consiliul din aprilie, apropo de uh, Procuratura Europeană. Această discuție va continua și în anii următori. Programul de la Stockholm prevede ca să fie uh, publicată în 2013 o comunicare pe această temă. Nu eu, care sunt reprezentantul președinției, pot să mă refer pe, pe larg la acest subiect. Pot doar să vă spun că, ținând seama de numărul mare de probleme care se acumulează în ce privește interesele financiare ale Uniunii Europene, În ce privește acest uh, subiect al Procuraturii Europene, subiectul acesta este unul extrem de important. Va trebui să vedem ce uh, soluții avem, ce sistem posibil am putea adopta, consultându-ne și cu Eurojust. Iar sistemul de adoptat în luna martie, iarăși este important. E vorba de lucruri concrete care ne oferă o experiență practică și vom avea, de asemenea, un instrument de evaluare. La Consiliul din aprilie am mai adoptat și concluzii privind prevenirea crizei, privind combaterea crizei economice, iarăși un subiect foarte important, pentru că se pot face multe prin intermediul justiției pentru îmbunătățirea competitivității economice a statelor membre. Putem avea și o abordare europeană a acestui subiect. Putem discuta, de exemplu, despre eliminarea procedurii de execuatur cu proceduri de acceptare reciprocă, de recunoaștere reciprocă a uh, actelor judiciare între diferitele state membre. Trebuie să încercăm să oferim soluții de uh, control care să ofere garanții juridice pentru uh, mișcările de capital. Și în acest sens, uh, portalul e-justiție ar putea să uh, devină funcțional nu sub președinție spaniolă neapărat, dar măcar sub președinție belgiană. Te sperăm. Și mă voi opri aici, domnule președinte, domnilor și domnilor, și voi trece acum la elementele care țin de acțiunile externe pe care le-am realizat în ultimele șase luni de președinție. Am colaborat cu partenerii noștri strategici, cu Statele Unite ale Americii, dar și cu Rusia. Am avut întâlniri bilaterale cu aceste două state, în, cadrul, în cursul cărora am discutat despre dosarele, dosarele importante pentru noi, pe unele dintre acestea le-am menționat deja, și sunt convins că și colegul Rovalcava, care, a vorbi, care răspunde de Ministerul de Interne, va vorbi și domnia sa despre ele. Am uh, apărat, am susținut apărarea uh, libertăților civile, uh, Uh, și a independenței uh, cu Ucraina, în fața Ucrainei și a Rusiei. Problemele care vizează Asia Centrală reprezintă iarăși un dosar important pentru noi. Și nu voi încheia fără a mă referi la un alt aspect care nu ne mulțumește întru totul, respectiv seminarul organizat în timpul președinției spaniole și care vizează unele dosare importante. În procesul de configurare a spațiului de libertate și securitate. Nu am să le citesc, citez acum pe toate, fiindcă sunt convins că le cunoașteți deja, dar știți că Spania are o solidă vocație europeană. Acum câteva zile am celebrat a 25-a aniversare a intrării Spaniei și Portugaliei în Comunitatea Economică Europeană. Am parcurs, am trecut cu toții printr-o aventură europeană, dar una a stabilității și a progresului. Am avut, am dat dovadă de un angajament puternic pentru Europa solidară și considerăm că putem să fim mulțumiți de progresele înregistrate. V-am prezentat un bilanț și cred că am pus accentul care se cuvenea asupra protecției uh, drepturilor omului și ale femeilor în general, ale femeilor și ale omului în general în Uniunea Europeană. Astfel că putem să transmitem mai departe dosarele care se cuvin uh, prietenilor noștri belgieni din trioul de uh, președinții, ținând, punând accentul pe colaborarea pe toate aceste subiecte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Mulțumesc. Începem acum intervențiile deputaților. Domnul Busutin. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Thank you, Mr. Minister, for your presentation as well as... Vă mulțumesc și pentru activitatea din mandatul președinției în aceste șase luni? Is it okay now? Ce okay? Cum vă spuneam, vă mulțumesc pentru eforturile din aceste șase luni. E un aspect la care aș dori să mă refer în ce privește directiva privind traducerea și interpretarea și, de asemenea, Ordinul European de Protecție. Nu vreau să ridic semnul întrebarea privind conținutul acestora, din potrivă vreau să vă felicit pentru munca pe care ați desfășurat-o în ce privește conținutul celor două inițiative. Ce vreau să discut aici cu dumneavoastră? E un aspect procedural. În ambele cazuri ați utilizat la traducere și interpretare la acea directivă a început cu o președinție precedentă și ați continuat dumneavoastră la Ordinul European de Protecție. A fost inițiativa președinției spaniole, dar în ambele cazuri avem un uh, fir comun, o inițiativă a unui stat membru. Nu am nicio problemă cu o inițiativă întreprinsă de un stat membru, fiindcă, în mod clar, e un drept acordat statelor membre de către tratat. Problema pe care o am este modul în care se face acest lucru. Din câte înțeleg eu, statele membre ar trebui să utilizeze și pot utiliza puterea de inițiativă pentru a iniția legi, propuneri de legislație în cazul în care este clar că Comisia Europeană nu va acționa. Pentru că, trebuie să recunoaștem, puterea de inițiativă aparține Comisiei și e principala inițiatoare. Dar tratatul prevede ca de asemenea și statele membre ar trebui să aibă această inițiativă. Și din câte înțeleg eu, ar trebui să se utilizeze unde este clar din partea Comisiei că nu va trece la acțiune. În ambele cazuri, era foarte clar că Comisia urma să acționeze, ceea ce ne-a dus la această situație dificilă și, ca să nu spun jenantă, mai ales la noi, la o instituție ca Parlamentul European, să primim o propunere de la Consiliu și o altă propunere de la Comisie cu privire la același subiect. În cazul Ordinului de Protecție, problema s-a escaladat și a devenit chiar jenant. Am avut sesiuni în această sală cu reprezentanții spanioli care ne spuneau să sprijinim propunerea lor privind Ordinul European de Protecție, ceea ce e în regulă, dar apoi venea reprezentantul Comisiei care spunea, dacă faceți așa, vă dăm uh, în judecată. Și nu e o cale bună de a progresa cu relațiile interinstituționale. Și, domnule ministru, chiar dumneavoastră ați consacrat o mare parte a prezentării tocmai acestei relații interinstituționale care în unele privințe a fost uh, cam acră sau amară. Deci aș vrea să aud un uh, feedback de la dumneavoastră. Cum vedeți puterea statelor membre că se cristalizează și se utilizează, cum aveți puterea de a o face, dar utilizată de o manieră care să nu ducă la conflicte interinstituționale de această natură. Mulțumesc. Romero López. Mulțumesc, domnul Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului ministru de justiție și președinției spaniole pentru eforturile făcute pe calea clădirii acestui spațiu de libertate, securitate și justiție, mai ales de libertate și justiție, aș spune eu. Deoarece progresele pe care le facem, pe care am început să le facem în timpul președinției au fost importante. Deci noi ce facem acum? Punem temelia acestui viitor spațiu de libertate și justiție și abordăm teme foarte delicate care până acum nu fusese abordate de Parlamentul European. S-a inaugurat de asemenea o nouă etapă, cea de codecizie a Parlamentului pe aceste subiecte. E o etapă foarte importantă deoarece Parlamentul European are posibilitatea acum de a fi un adevărat interlocutor și de a putea interveni pe marginea unor uh, teme foarte delicate. În ceea ce privește interpretarea domnului Busutil în legătură cu procedurile relative la anumite teme discutate aici, cum ar fi Ordinul European de Protecție, deci ar vrea să vă spun că eu nu sunt de acord cu colegul Busutil. Eu nu sunt singura raportoare. E raportoare de asemenea doamna Jimenez Beseril de la Comisia pentru Femei. Și aceasta este o procedură nouă adusă de această etapă prin care trecem acum. Când s-a lansat această inițiativă și când am primit aici eh, inițiativa privind eh, drepturile Uh, din timpul proceselor, mă refer la dreptul la traducere și interpretare. Deci comisia încă nu își începuse activitatea, nu își preluase funcțiile, deci nu era operativă. Eram în uh, perioada de tranziție de la fosta comisie la noua comisie. În acest proces de lisabonizare, statele membre își mențin în continuare posibilitatea de a prezenta inițiative în domeniul cooperării penale. Și, deși e bine că, deși e binevenit um, faptul că vor crește competențele comisiei, în domeniul cooperării penale apar totuși probleme. E drept că avem uh, anumite măsuri din domeniul civil în anumite țări. Și aici au apărut, practic, uh, discuțiile după ce statele membre prezentaseră această propunere. Mă scuzați, doamnă Renoro? Romero? Da, chiar nu mai avem timp. uh, îi rog pe interpreți să ne acorde câteva minute în plus pentru a încheia și pentru a îi permite domnului ministru să răspundă la întrebări. E drept, Comisia nu are cum să spună că este gardianul tratatului, deoarece nu e singura dată când apar situații noi. Gândiți-vă la dezbaterea de ieri cu domnul Van Rompuy, când uh, am discutat despre metoda comunitară. Nici asta nu se regăsește în tratat, nu? Sunt niște situații noi care apar și la care trebuie să reacționăm. Deci întrebarea pentru domnul ministru e următoarea. Violența. Această problemă nici măcar nu e definită la nivel european. Și probabil va trebui să ajungem să avem o directivă în care să definim acest delict. Asta pentru a putea avansa. Deci dacă acest trio de președinții vor fi conștiente de importanța problemei, vor aborda deci această problemă. În orice caz, noi, Parlamentul European, vom insista asupra importanței acestei proceduri. Deci nu știu dacă președinția belgiană Uh, e conștientă de importanța pe care o reprezintă și efortul de culegere a datelor. Deci, cum vom justifica noi lansarea Ordinului European de Protecție? Problema e că Uniunea Europeană încă nu știe ce se întâmplă pe solul european și de foarte multe ori privește în altă parte pentru că nu vrea să ia taurul de coarde vă mulțumesc în numele doamnei Latford, care nu e aici, deci nu a putut să rămână, deoarece dezbaterea anterioară a durat prea mult. Deci în numele ei și numele meu am fost raportor în umbră la drepturile de traducere și interpretare. Deci vă mulțumesc pentru tot ce, tot ceea ce ați făcut în materie de drepturi procesuale, în ceea ce privește traficul de ființe umane, de femei. Vă mulțumesc! Gândindu-ne acum la interpreți, vă rog să fiți mai succinți. Doamna Jimenez Beseril. Vă mulțumesc. Carmen, îți mulțumesc pentru faptul că ai lămurit uh, uh, chestiunea legată de articolul 51 de raportori. După cum am spus, nimeni aici nu trebuie să se uh, impună și îmi pare foarte bine că ai menționat victimele, Doar de cel mai multe ori uităm de ele aici. Eu am discutat cu Comisia, cu Consiliul, cu mulți dintre colegii mei Eu am uh, salutat această propunere și speram să fie ambițioasă. Sper să fie ambițioasă și, după cum mai spuneam mai înainte, nu doar femeile trebuie protejate, ci toate victimele. Se vorbește de ordine de protecție care la urma urmei iar proteja în procent de 90% femeile maltratate. De președinția spaniolă a abordat protecția victimelor, însă ar vrea să se vorbească și despre protecția victimelor terorismului, însă cred că e greu să includem asta acum. Mă întreb însă ce anume s-a întâmplat, unde s-a greșit, de ce am ajuns la această situație gravă pentru acest ordin. În martie, Comisia a propus că în 2011 va veni cu o legislație mai amplă în domeniul de protecție civilă. În belgienii vor lupta și ei, deci am hotărât să uh, luptăm pentru acest ordin de protecție ambițios. Însă nu e ușor, deoarece ni se spune că punerea în aplicare va fi uh, problematică. Domnule ministru, cum putem ajunge la un consens mai larg. Asta pentru victime. Dacă reducem doar, uh, doar dacă reducem protecția doar la domeniul penal, pierdem practic uh, rațiunea de a fi acestui ordin. ar vrea nici ca această măsură să ajungă într-un sertar undeva, deci nu mi-aș pune numele pe așa ceva. Așa cum spunea și domnul Busutil, pentru a evita astfel de situații pe viitor, Consiliul și Comisia trebuie să ajungă la o înțelegere pentru a nu pune Parlamentul într-o situație jenantă, să fim practic sclavii Comisiei și Consiliului. Și credeți că putem uh, face ceva pentru a îmbunătăți situația actuală legată de Ordinul European? președinte, totalmente telegrafico. Mm. Telegrafic, vă rog să fiți. Da. În ianuarie am vorbit aici despre simplificarea justiției. Multe chestiuni au fost uh, uitate, însă uitați-vă ce se întâmplă acum. Eu, în Comisia Jur, unde sunt membru de plin, deci acolo se discută teme pe care le-ați prezentat dumneavoastră cu mult curaj. Iar noi, parlamentarii, avem o responsabilitate acum cu tratatul de la Lisabona. Dacă cei de la Consiliu merg atât de rapid, noi ce facem? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru concizie. Cu aceeași concizie îl rog pe ministrul de justiție să conchidă. Comenzaré por la reflexion. Voi începe prin a mă referi la spusele domnului Busutil. Această dublă reprezentare în domeniul cooperării primul rând, la toate acțiunile pregătitoare ale președinției, chiar la începutul președinției, aceste inițiative au fost uh, discutate cu comisia, care nu a prezentat obiecții. Deci am discutat, am lucrat pe marginea acestor propuneri cu comisia și niciodată nu am avut probleme legate de TV juridic sau altceva. Din potrivă, noi am fost încurajați să facem ambele lucruri. În primul rând, ceea ce privește garanțiile procesuale, deoarece era un acord politic, uh, tratatul de Lisabona să nu fie un element de întârziere nejustificată în fața cetățenilor. În ceea ce privește garanții, aceste garanții care sunt necesare pentru ele și de aici și procedura de lectură unică. Deci ceea ce se stabilise deja trebuia să se lisabonizeze prin procesul de codecizie cu Parlamentul. Și dacă erau elemente de îmbunătățire, pentru asta exista decizia. dar nu o propunere a comisiei care să împiedice textul respectiv să ajungă la Parlament și să-l blocheze. Deci nu am fi avut probleme. Discutasem deja pentru a asigura această continuitate și pentru a continua din perspectiva tratatului de la Lisabona. Codecizia e posibilitatea prin care Parlamentul îmbogățește prin amendamentele sale textele venite de la Comisie și de la Consiliu. Este o șansă și asta am făcut. Și în mod surprinzător, atunci când s-a schimbat Comisia, în ceea ce privește sfera de aplicare a interpretării dreptului penal, e ceea ce acolo au apărut uh, surprize. Și în alte contexte lucrurile au funcționat. Deci doar în acest domeniu al cooperării judecătorești și penale. De ce? Deoarece inițiativa statelor membre se referă doar la cooperarea penală. Deci cu cât avem o interpretare mai uh, restrânsă, cu atât uh, interpretarea comisiei e mai largă. Și asta, despre asta a fost dezbaterea. Însă, ce au spus serviciile juridice? Exista sau nu o problemă cu temeiul juridic? Ei bine, serviciile judice la Consiliu, eu ca președinte trebuie să evaluez această decizie. Deci nici cele de la Parlament, nici cele de la Consiliu, Parlament uh, pe care îl respect, deci aceste servicii nu au spus că exista vreo problemă de temei uh, juridic. Comisia spunea că da, însă după cum vă spuneam, eu nu am văzut un raport din partea serviciilor juridice la comisie în acest sens. Și, bineînțeles, nu am vrut să intru în niciun fel de dezbatere. Am constatat doar care era realitatea. S-a schimbat comisia și, odată cu această schimbare, se face o interpretare a conceptului de cooperare judecătorească și penală diferită față de cea anterioară. Și procesul de codecizie e înțeles altfel, da, și aici e afectat și Consiliul și Parlamentul. Unii dintre noi au crezut că acest proces de codecizie era menit să îmbunătățească inițiativele Comisiei unor sau, sau Consiliului. Prin urmare, Comisia nu trebuie să blocheze inițiativa ale Consiliului venind cu argumente strict juridice când această comisie poate să îmbunătățească toate problemele de natură juridică posibile. Asta a fost situația. Și nu trebuie să subliniem prea mult uh, aceste probleme. E ceva firesc, logic, uh, când intră în vigoare un nou tratat, când uh, schema instituțională se schimbă. E absolut firesc să se întâmple așa. Și dacă îmi permiteți, voi încerca pe scurt să-i răspund doamnei Jimenez Beseril. În primul rând îmi cer scuze pentru greșeala comisă la început, am spus că erați raportoare din umbră, mă bucur că lucrurile s-au lămurit. Care este logica? Dacă într-adevăr avem greutăți juridice pe care nu le aveam cu comisarul Baro, însă acum le avem, de să ne spună exact care sunt problemele. Serviciile juridice de la Consiliu și de la Parlament spun că nu sunt probleme. Deci dacă nu sunt probleme, la ce folosește acest proiect de interpretare pro-victime? proiect elaborat la Consiliu de o serie de state membre pentru a ocroti și proteja femeile europene. În al doilea rând, e drept. Comisia poate anunța măsuri ulterioare, însă atunci când uh, ai dreptul de inițiativă și aici e Consiliu și un drept recunoscut de tratat, statele membre au și ele dreptul de a evalua oportunitatea lansării unei inițiative. Și toate statele membre au considerat că, din punct de vedere politic, era oportun să se lanseze Ordinul European de Protecție. Deci, din punct de vedere politic, era momentul uh, potrivit să protejăm femeile și că aveau dreptate organizațiile de lobby pentru femei. Deci doar în Spania, peste 8.000 de femei uh, românce sunt protejate prin ordine de protecție peste 2000 de cetățeni germani, peste 1800 de britanici. Asta e realitatea și e o realitate nu doar din Spania, ci din întreaga Uniune Europeană, cu cifre exacte pe care le puteți vedea, studia aici în comisia dumneavoastră. Și dacă într-adevăr credem în, liberta- în libera circulație pe întregul uh, teritoriu, o libertate uh, în securitate trebuie să facem ceva pentru aceste victime amenințate nu doar de violența împotriva femeilor, ci și amenințate și de alte delicte foarte grave care sunt săvârșite pe teritoriul european. Aceasta a fost logica pe care am urmat-o. Încerc să răspund acum doamnei Romero. Voința președinției belgene. De la bun început și-au luat un angajament față de această inițiativă belgenii. Deci suntem convinși că președinția belgeană va lucra așa cum trebuie, iar munca de reflexie întreprinsă de Parlament va fi încunată uh, de succes, așa cum s-a întâmplat și în uh, cazul garanțiilor procesuale. Va fi o muncă care va avea un rezultat apreciat, bineînțeles, de cetățeni. Poate că mi-au rămas întrebări uh, la care n-am răspuns. Mă scuzați, însă a trebuit să mă adaptez la timpul pe care l-am avut. Vă mulțumesc, domnului ministru, pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a fi cât mai concis. Le mulțumesc tuturor participanților uh, care au participat la această dimineață atât de încărcată. Le mulțumesc în mod special interpreților care uh, ne-au acordat 15 minute în plus. Vă mulțumesc!